La séance est... Deschidem ședința de astăzi. Aș dori în primul rând să vă spun că intenționez să adaug două puncte de pernă de zi la sfârșitul reuniunii. E vorba de chestiuni diverse la solicitarea raportorului general pentru, raportul, pentru bugetul 2016, uh, Jose Manuel uh, Fernandez, și am dorit să punem o întrebare comisiei în legătură cu un virament de 18 milioane de euro, un virament autonom pe care l-a făcut în cadrul facilității pentru refugiații, a fondului pentru refugiații din uh, Turcia. Am dorit să primim câteva explicații și astfel vom putea face și uh, un bilanț uh, al uh, acestui, uh, acestei facilități bugetare. În al doilea rând, comunicările comisiei, al doilea subiect. Am dori uh, să obținem uh, lămuriri în ce privește implicațiile bugetare a comunicării din 7 iunie cu privire la noul cadru de parteneriat cu țările terțe. E vorba de Agenda Europeană pentru Migrație. Iată care sunt uh, cele două întrebări pe care le vom aborda la sfârșitul reuniunii de astăzi. Și, deci cu ocazia chestiunilor diverse. În legătură cu ordinea de zi, aș dori să știu dacă sunt obiecții. Dacă nu sunt obiecții sau observații, atunci considerăm această ordine de zi adoptată. Și aș dori să vă comunic Uh, deciziile de la ședința coordonorilor din această dimineață în legătură cu misiunea prevăzută în Grecia 18 până în 20 iulie. Această misiune va fi amânată, nu știm încă data. Probabil că va avea loc în primul uh, semestru 2017, dacă se confirmă. Am uh, renunțat la ideea să mergem în iulie pentru că nu, din, din lipsă de participanți. O a doua decizie de la ședința coordonatorilor se va propune adăugarea pe ordinea de zi a următoarei întâlniri uh, interparlamentare, uh, reciprocizarea serviciilor de acțiune externă și a serviciilor diplomatice din diverse state membre. Pe lângă deci cele care nu fac parte din stațiul uh, european. Și aceasta dacă se poate și cu, cu, cu uh, acordul uh, comisiilor de control bugetar și a comisiei AFET. Scopul este să punem în comun și să folosim cât mai bine clădirile și să facem economii la fondurile publice, atât în bugetele naționale cât și la bugetul european. Am numit și raportor, doamna Holmeier, avizul pentru uh, un sistem de intrare și de ieșire pentru date uh, și refuzul datelor uh, pentru țările terțe care traversează granițele externe ale statelor membre și condițiile de acces pentru spațiul economic european pentru operatorii de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 avizul cu privire la uh, orizontul 2020, grupul SND, aviz pentru Fondul Uniunii Europene pentru Egalitatea între Bărbați și Femei și doamna Gadia Zabal, avizul în baza articolului 54, raportul anual cu privire la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. În contextul bugetului 2007, Comisia de Bugete va avea o reuniune extraordinară, probabil în 4 iulie la Strasburg, la sfârșitul zilei. Însă vom confirma această informație. Tot în contextul bugetului 2017, dialogul tripartit și reuniunea instituțională cu privire la plăți din 13 iulie vor fi amânate la începutul lunii septembrie datorită faptului că proiectul de buget uh, ne-a fost transmis prea târziu de către comisie. Deci, iată, suntem obligați să amânăm acest dialog. Conferința interinstituțională în ce privește grupul înalt nivel cu privire la resursele proprii va avea loc în 7-8 septembrie la Parlamentul European. Și, dragi colegi, vă invităm uh, călduros să participați la această conferință, într-un număr cât mai mare cu putință. În fine, s-a organizat, împreună cu Comisia de Control Bugetar, să se organizeze un atelier uh, cu, pentru revizuirea regulamentului financiar și uh, propunerea așteptată a Comisiei Europene. Acest uh, atelier va avea loc în 11 iulie la Comisia de Bugete, de la ora 16 la 18 și jumătate și el va viza ameliorările posibile în ceea ce privește gestionarea directă, directă a plăților. Iată care sunt informațiile pe care doream să vi le aduc uh, atent, uh, la cunoștință. Apoi aprobarea procesului verbal al reuniunii din 11 aprilie, 25-26 aprilie. Sper că aceste procese verbale v-au fost trimise și că le-ați consultat. Dacă nu doriți să faceți obiecții cu privire la conținutul lor, vom considera că aceste procese verbale sunt adoptate. Ajungem acum la un raport al domnului Olbricht, care se ocupă de un raport programul de sprijin pentru reforme structurale pentru statele membre. Domnule Olbricht, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să spun că, conform uh, deciziei conferinței președinților, reformele, uh, programul pentru reforme structurale e de competența Comisiei Regii și nu e o coincidență pentru că e vorba de bani care provin de la linia 1B, deci e vorba de uh, fonduri de uh, politică agricolă comună și de politică de coeziune. Și având în vedere experiențele foarte pozitive uh, de asistență tehnică pentru Grecia și Cipru, pentru ajustare economică. Deci, având în vedere aceste rezultate foarte pozitive, Comisia a propus uh, organizarea unui program pentru toate statele membre, însă e foarte important să se noteze faptul că e vorba de un program voluntar. Deci, dacă statele membre doresc, pot, bineînțeles, dacă se validează acest program, pot cere sprijin E vorba mai ales de asistență tehnică, deci pregătire, vizite, consiliere și așa mai departe. Și aceasta pentru a consolida sau pentru a dezvolta administ- ă, deci capacitatea administrativă a ă, administrațiilor. Bineînțeles că e vorba mai ales de reforme structurale. Și nu e o, coincidență faptul că uh, Comisia Europeană dorește să se facă o legătură directă cu recomandările specifice pe țară. Comisia prezintă în primul rând aceste recomandări specifice pe țară și așa cum le spune numele, e vorba de recomandări. Dacă statele membre doresc să le pună în aplicare, atunci pot cere sprijin, sprijin tehnic, asistență tehnică. Acești bani uh, provin de la politica de coeziune, asistență tehnică, care e, uh, e, sunt fonduri care sunt gestionate de comisie și pot cere asistență tehnică și de la FEDER, care ține de competența politicii agricole comune. Deci, propunerea comisiei vizează 142,8 milioane de euro. dintre care 112 milioane de, uh, de la fondurile structurale și aproximativ 30 de milioane uh, uh, deci dezvoltare rurală, asistență tehnică pentru dezvoltare rurală. Așa cum am spus, e interesant aici pentru că e o primă legătură care se face cu recomandările specifice pe țară și apoi e vorba de asistență voluntară. Întrebarea pe care aș dori să o adresez comisarului sau pe care am adresat-o comisarului în timpul audierii, ce se întâmplă dacă statul respectiv va primi recomandările, dar nu dorește să beneficieze de un astfel de sprijin, pentru că e vorba de un sprijin voluntar. Care sunt consecințele? Dar nu mi s-a răspuns la această întrebare. E doar așa o ofertă de ajutor. Se acordă una de ajutor. Deci acest program a fost pregătit În orice caz, putem depune amendamente la text până la începutul lui septembrie. E vorba de un cadru general, deocamdată. Bineînțeles, în descrierea programului de sprijin avem mai multe domenii. Uh, e un program foarte vast, mediu de afaceri, educație, emigrație și tot felul de domenii, bineînțeles, și de structuri administrative și de acțiuni eligibile. Se pot organiza seminare, conferințe, vizite, uh, traininguri, uh, cam 142 de milioane de euro în total. Mulțumesc! Merci, monsieur Albrecht. Mulțumim, domnule Albrecht. Acum, cine dorește să ia cuvântul? Domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc raportorului pentru că ne-a prezentat acest program. Suntem cu toții de acord că reformele structurale sunt extrem de importante și în unele țări există probleme în ce privește uh, realizarea reformelor structurale. Deci obiectivul nostru e de a consolida capacitatea generală a statelor membre de a pregăti și a pune în aplicare reformele structurale Uh, natură să uh, susțină creșterea și ocuparea. Și sigur că și utilizarea fondurilor Uniunii Europene poate să pună probleme, însă ne mai putea gândi la ceva, și anume. În iulie 2015 am solicitat Comisiei să elaboreze un raport privitor la plățile întârziate din anii precedenți. Și trebuia să facă raportul până luna martie acestui an, pentru că și aceste plăți neefectuate au un efect asupra neutilizării fondurilor. Însă, încă nu am văzut respectiva analiză. Sigur că dacă vrem să evaluăm capacitățile statelor membre, dacă un stat membru dorește să utilizeze uh, aceste fonduri, trebuie să uh, implice și autoritățile locale, regionale, societatea civilă, actorii sociali, pentru că dacă societatea civilă acceptă reformele structurale, doar în acel caz reformele respective se pot bucura de succes. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. de da, sunt de acord cu domnul Olbrich. Cred că, într-adevăr, putem avea un bun punct de plecare în acest aviz, raportul fiind de competența regii, dar cred că putem și chiar trebuie să le dăm și avizul nostru, 140 de milioane de susținere tehnică, dar nu vorbim totuși de un raport care are natură strict tehnică sau operativă. Cred că sunt și chestiuni de fond, de concept. Am putea să vorbim despre reforme, însă ce scop au aceste reforme? Sau reforme pentru ce fel de model, despre ce uh, referință comună europeană vorbim? Una care să fie aplicabilă și valabilă pentru fiecare din statele Uniunii Europene. Și aici putem avea o dezbatere de principiu. Este un faimos imperativ kantian care spune că modelul, modele pentru a fi modele trebuie să fie uh, să poată fi replicate, imitate. Însă nu cred că noi știm foarte clar în, până unde dorim să uh, limităm suveranitatea și să renunțăm la principiul sub, subsidiarității. Modelul nostru nu știu dacă poate fi replicat. Uh, poate doar în cazurile de utilizare greșită a resurselor, efecte secundare nedorite asupra altor țări, efecte anticompetiționale, politici de dumping. Doar acolo putem renunța la subsidiaritate, eventual. Și cred că reformele structurale ar trebui să țină cont de aceste chestiuni. De aceea, aceste principii ca atare, eu cel puțin nu consider că ar uh, fi prezente în raportul Comisiei. Însă, bun, privatizarea, se vorbește acolo despre privatizare. Da, hai să spunem că suntem de acord, însă avem destule experiențe fiecare în propriile noastre țări uh, de uh, formare de monopoluri private care au uh, produs efecte foarte negative, chiar mai negative decât monopolurile publice pe care le tot criticăm. Experiențele din ultimii ani arată că utilizarea procedurii de micro dezechilibru cu acele recomandări specifice pentru fiecare țară, s-a aplicat într-un mod uh, particular, doar unidimensional. A avut o orientare unidimensională spre țările cu deficit, dar în niciun caz, deși s-au declanșat proceduri, în niciun caz în direcția țărilor cu, ec, cu uh, niște excese de dreptul scandaloase. nu ne-am gândit la modul în care se menționat avantajele de competitivitate între state membre datorită unor politici de dumping fiscal explicit, de exemplu țările de jos sau Irlanda. Eh, există toate aceste lucruri și atunci și ele trebuie luate în considerare la reformele structurale într-o, într-un sens larg, eventual eh, gândindu-ne la un model eh, universal valabil sau pentru țările Uniunii Europene cel puțin. Mulțumim, domnule Margal, domnule Nanu. Da, însă nu am terminat, spune domnul Maragal. Încă o frază, vă rog. Vreau să fiu bineînțeles. Noi nu spunem nu conceptului de reforme structurale și uh, restructurării debitului. Suntem de acord. Mai ales dacă trebuie să vină în apărarea unei valori adăugate europene și dacă va îmbunătăți utilizarea proastă sau greșită a resurselor din fondurile structurale. Însă, nu suntem de acord în ori- cu orientarea specifică a raportului așa cum se vede el în acest moment. Însă, mă rog, vom uh, vedea cum uh, putem să îmbunătățim lucrurile. Dezbaterea noastră merge în paralel cu revizuirea uh, cadrului financiar și altele. Așadar, sper că putem găsi în comun soluții de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci lupta împotriva discriminării lor fiscale și optimizarea fiscală nu putem avea optimizare fiscală decât dacă asta își doresc statele europene. Diversita, prin înșiși diversitatea legislației lor și uh, practicilor lor de, de uh, decizii fiscale, dar nu vorbim doar de grupurile multinaționale, nu doar ele practică optimizarea fiscală. În domeniul agricol aș putea să mă gândesc la câteva exemple de optimizare fiscală care forțează concurența chiar în cadrul pieței unice europene. ar putea fi un subiect de raport, mă rog, nu, pot, nu neapărat pentru Comisia noastră, dar oricum pentru Parlamentul European. Domnul nu are cuvântul. Mulțumesc, nu voi adăuga mare lucru față de cele spuse de domnul Maragal, pentru că e un raport important, totuși, trebuie să vedem ce model ne dorim pentru Uniunea Europeană. Asta e practic întrebarea pe care ne o punem astăzi. Ce ne dorim noi pentru Uniunea Europeană? Ne dorim o Uniune supra și superliberală liberală după cum se pare că e cazul astăzi, sau din potrivă, ne dorim un model mai reglementat care să permită cetățenilor să înțeleagă ce se întâmplă. Bun, reformele structurale uh, sunt o problemă de fond care ni se pune astăzi. Nu e, nu, nu e o problemă de formă, nu, de, ci uh, absolut de fond. Deci astăzi trebuie să ajutăm statele care își doresc acest ajutor, însă conform cărui model? Asta e adevărata întrebare care trebuie să răspundem și cred că trebuie să ne gândim bine ce anume ne dorim pentru Uniunea Europeană. Reau cele spuse de domnul uh, Maragall, monetare fiscală, socială, ni se spune aici de mult timp în comisia asta că ne întrebăm dacă într-o zi se va întâmpla sau nu, pentru că ăsta e fondul problemei. Vă mulțumesc. Quel model e quel... Deci, care ar fi modelul corect? Da. Asta ar fi întrebarea. Da, e o problemă politică, domnule președinte, spune domnul Dunanu. Președintele, păi cine are o rată de creștere solidă, cine are conturi publice echilibrate, cine are ocupare 100% într-o economie globalizată, acela stabilește modelul corect și ăsta ar fi modelul pe care trebuie să-l oferim întregii Europe. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, poate domnul Albrecht în încheiere. Da, mulțumesc. Două elemente cred că trebuie să adaug. În primul rând, sigur, nu doar statele membre, ci și regiunile sau orașele, localitățile pot utiliza acest tip de programe. Însă, în conformitate cu informațiile provenite de la Comisie, singurul mod pentru care regiunile sau orașe să se impli, să, orașele să se implice este prin intermediul guvernelor centrale, practic. Asta ar fi, asta ar fi ideea programului. Programul uh, se îndreaptă spre statele membre și statele membre pot să pună la nivel regional. Un al doilea element și cred că, dacă pot spune așa, cu toți suntem surprinși, deoarece programul nu se referă la conținut. Conținutul deja funcționează prin acele recomandări pentru fiecare țară în parte și fiecare stat membru, conform recomandărilor, face schimbările, dar în conformitate cu ce model? E un proces care e în curs de desfășurare, nu e nimic nou, însă acum Acum spunem că odată ce statele membre primesc recomandările, ele pot utiliza fonduri europene ca să pună în practică acele recomandări. Însă, domnule președinte, eu cred că ar trebui să spunem că nu e vorba doar de bani până la urmă, asistența tehnică uh, uh, și, și bani. Dar întrebarea de astăzi e, ce se propune statelor membre și de unde provin și pentru ce anume uh, vor fi folosiți banii, pentru ce fel de schimbări, dar nu se vorbește despre asta în acest document care e foarte tehnic. Poți obține bani uh, conform recomandărilor pentru fiecare uh, uh, stat, pentru reformele structurale. La asta se referă documentul. Cum poți obține bani, cât ce sume, pe bază voluntară, dar imediat apare întrebarea evocată de domnul Maragal. Bun, uh, dar care e modelul? E unul singur? Sunt mai multe? Care sunt, uh, ce se întâmplă cu recomandările? Ce fel de recomandări primesc statele membre? Cine propune ce anume model? Dar poate că putem uh, uh, folosi această propunere și acest text ca un pretext pentru a avea o dezbatere pe fond Însă spuneam că e un text totuși tehnic în legătură cu banii și asistența tehnică. Și cu asta vă mulțumesc. Si vous pouvez nous aider, monsieur Domnule Olbrich, dacă ne puteți ajuta, spune președintele, să scăpăm de suspiciunea asta tehnocratică, să se pronunțe oamenii politici în legătură cu recomandări. Cred că asta ar fi un pas înainte pentru Uniunea Europeană, pentru că recomandările sunt ale Comisiei, de fapt. Și ar fi bine ca aceste recomandări să, pot, să poată fi asumate politic. Dacă nu, se spune că noi nu facem altceva decât control de conformitate juridică. Dacă îmi permite, domnule președinte, spune domnul Olbricht, când am fost numit raportor pentru aviz, prima dată am văzut care sunt recomandările pentru Polonia. E, și a fost prima oară când am văzut asta și cinstit vorbind, nu sunt foarte, n-au natură foarte generală, ci sunt mai degrabă tehnice. Întrebarea ar fi, oare aceste recomandări uh, sunt doar pentru reforma structurală sau ajută și la sporirea capacității administrative? Trebuie să găsim un răspuns. Pentru că dacă e doar pentru capacitatea administrativă, asta e cu totul diferit de fondurile structurale, pentru că capacitatea administrativă, ok, foarte bine, s-au produs erori și așa mai departe, dar dacă e vorba de propuneri pentru schimbările structurale, atunci situația e cu totul alta. În plus, dacă îmi permiteți. Dacă totul se face în mod voluntar și nimeni nu are nicio obligație, nu știu care vor fi rezultatele. Poate că uh, găsim și niște răspunsuri la întrebările pe care le-am pus astăzi. Președintele, vom uh, vorbi din nou uh, despre asta pe 1 septembrie și se vor și depune amendamente uh, pe, până pe 8 septembrie înainte orilor 18. Raportul va fi uh, votat pe 10-11 octombrie. Raportul final la regii uh, va fi votat în noiembrie 2016 și în plen mă rog, ulterior, dar trebuie confirmată data. Bun, acum doamna Gardia Saval pentru următorul punct, și anume viitorul relațiilor ACP-UE. Pacifique, Afrique, Caraïbes, Pacific. Deci Africa, Caraibe, Pacific, până în 2020. Da, mulțumesc. Da, domnule președinte, Africa, Caraibe, Pacific. E o regiune destul de importantă. Hai să nu mai adăugăm și Asia. Bun, e vorba de un aviz uh, pentru Comisia DV. Să vedem care e viitorul relațiilor noastre. Sigur, noi ne referim la partea bugetară după 2020. Deci când se încheie actualul acord de la Cotonou, când expiră. Întâmplător, atunci expiră și cadrul financiar Uh, căruia ne conformăm la ora actuală. Deci ar fi poate o minunată ocazie ca în sfârșit să putem include și Fondul European pentru Dezvoltare, care în aceste momente se află în afara cadrului financiar și bugetului, să putem deci include și pe acesta în cadrul financiar multianual. Deja de ani de zile Parlamentul nostru cere așa ceva, Uh, întotdeauna ne-am dorit uh, includerea sa pentru a conferi mai multă legitimitate și eficiență utilizării acestui ajutor. Plus că ar fi mult mai ușor să garantăm coerența între fondurile uh, și politicile care se finanțează cu aceste fonduri și politicile generale ale Uniunii Europene. Asta pe linia celor spuse în legătură cu alte fonduri extra bugetare. În ultima vreme sunt destul de la modă în instituțiile europene. Uh, deci, uh, în mod istoric, acest fond pentru dezvoltare se află în afara cadrului financiar și ar trebui să profităm de coincidența 2020 ca să le introducem și pe el în cadrul financiar. De aceea, în acest aviz, eu solicit Comisiei că ca dacă se gândește ca în viitoarea propunere de cadru uh, financiar să includă și bugetizarea Fondului European pentru Dezvoltare, să ne prezinte dinainte o foaie de parcurs ca să vedem cum ar funcționa lucrurile. Sigur, acest acord ar se referă la multe lucruri. Eu mă refer doar la uh, chestiuni bugetare, fondul fiduciar al Uniunii Europene pentru Africa. Am votat aici deja un aviz uh, ca să nu deviem creditele de la politicile actuale de cooperare prin aceste uh, noi fonduri să nu le deviem de la obiectivele sale principale sau obiectivele noastre principale, de asemenea. Și subliniez că lupta împotriva sărăciei e, desigur, unul din principalele obiective ale Uniunii și este și un mod eficient de a aborda problemele ce țin de migrație, de deplasarea uh, populațiilor care există în acest moment în lume. Și, încă o temă recurentă la Comisia noastră, utilizarea unor instrumente financiare uh, inovatoare și posibila lor combinare cu subvențiile. Cred, la fel ca în toate cazurile, că ar fi o opțiune pozitivă. Această combinație de instrumente financiare și subvenții ar putea ajuta la îmbunătățirea randamentului banilor europeni și să ajute la îmbunătățirea investițiilor. Însă, din nou, să nu cădem în eroarea să dorim să eliminăm subvențiile și să înlocuim totul cu instrumentele financiare. Fiecare proiect și fiecare program își are propriile sale necesități, așadar trebuie să dispună de toate instrumentele necesare și, în ultimul rând, în ce, tot ce ține de noua inițiativă pe care a prezentat-o Comisia uh, recent, noua inițiativă de investiții pentru Africa, deci un fel de plan Juncker pentru Africa, sigur, Uh, în mod normal e, poate fi ceva pozitiv, dar oricum eu solicit comisiei să permite Parlamentului European să participe activ în elaborarea acestui plan. Cam atât, mulțumesc. Merci. Merci. Mulțumesc uh, și... Si en effet il y a un plan Juncker pour l'Afrique, puisque... Dacă există într-adevăr un plan Juncker pentru Africa, pentru că doamna Mogherini a făcut astfel de anunțuri săptămâna trecută, uh, atunci este clar că e timpul să ne dăm seama că, într-adevăr, ar putea să includem acest uh, fond în bugetul Uniunii Europene. Și cum putem face acest lucru dacă nu luăm măsuri în ceea ce privește sursele migrației? Și ca să teme acele, aceste surse ale migrației, trebuie să ajutăm diferitele țări africane să se dezvolte. În asemenea condiții, ar fi bine să facem așa cum ne-ați sugerat. Probabil că am putea să facem o primă tentativă prin revizuirea la jumătatea mandatului. Situația în Europa e în așa fel încât trebuie să fim fermi. Bun. Qui souhaite euh, intervenir sur le... Cine dorește să ia cuvântul pe cele spuse de doamna Garida Zabal? Nimeni? Bine, atunci cred că vă sprijină toată lumea. În 15 iunie vom avea schimbul de vederi, în 22 la 12 e termenul pentru amendamente, la 12, la 11 iulie vom vota raportul dumneavoastră, doamna Gărtea Zapal, în 31 august Comisia de DV va vota pe marginea raportului final, iar în ceea ce privește adoptarea la plenară, nu știm încă când va avea loc. Nu știu dacă domnul Ali este gata să ne vorbească despre instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole. Nu doar de volatilitate, ci să ne asigurăm că prețurile sunt suficient de mari încât să recompenseze eforturile agricultorilor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aceasta este o caracteristică care apare pe toate piețele agricole. Însă, atunci când acestea devin volatile, pot să aibă un efect negativ în ceea ce privește fermierii, consumul întreaga țară. În recent, piața, în recent, piața mondială a văzut multe schimbări dramatice în ceea ce privește prețul bunurilor. Prețul alimentelor a ajuns la cele mai înalte nivele, niveluri, Prețurile alimentelor au ajuns la cel mai înalt nivel în vara anului 2008 și s-au prăbușit în iarna viitoare, iar apoi au crescut din nou în lunile următoare. Prețurile la alimente ne așteptăm să rămână volatile. Volatilitatea pe piețele agricole globale e o amenințare pentru securitatea alimentară din lume. În același timp, această volatilitate este acutizată și de alte variabile macroeconomice și de uh, contextul legislativ care există și de asemenea de speculațiile cu produse agricole care există și mai ales când există aceste șocuri pe piața bunurilor. Unele piețe sunt foarte afectate, cum ar fi cea energetică și cea a metalelor. Această volatilitate crescută este cauzată și de faptul că au crescut evenimentele extreme meteorologice și de asemenea există mari schimbări în ceea ce privește producția de alimente la nivel uh, mondial. Apoi prețul pentru energie preț și prețul pentru, fertil- și pe îngrășăminte își spun uh, cuvântul. Așa că noi facem această propunere din partea Comisiei Bugetului pentru Comisia Agri și cea de dezvoltare rurală, ca comisie competentă pe fond să, să aibă următoarele sugestii incluse în rezoluția sa. În primul rând, subliniem faptul că Uniunea Europeană este și cel mai mare importator și exportator de uh, produse agricole. Programele de dezvoltare rurabile trebuie, rurale trebuie să fie folosite astfel încât să ajute la stabilizare, la scheme de stabilizare pentru fermieri, care până acum nu au avut mare succes. În al doilea rând, se cer mai bune sinergii în ceea ce privește pacul și alte politici ale UE, mai ales în ceea ce înseamnă energia, aprovizionarea cu apă, folosirea terenurilor, ecosistemele și dezvoltarea zonelor îndepărtate și muntoase. Apoi mai cere crearea unui sistem care să protejeze veniturile fermierilor, să se folosească instrumente de gestionare a riscului, să se facă eforturi eforturi care s-au făcut deja în perioada 2014 și trebuie continuate până în 2002 sub PAC sub reforma PAC. Apoi, Comisia trebuie să supravegheze volatilitatea prețurilor pe piețele agricole, îmbunătățit, um, îmbunătățind instrumentul de supraveghere a prețurilor în Uniunea Europeană. Ceri. Mulțumim, domnule Ali. Cine mai dorește să ia cuvântul, să reacționeze la cele spuse de domnul Ali? Monsieur Fernand de Nana. De, de monsieur Delano. Domnul Delano, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că raportul domnului Ali merge în direcția cea bună. E vorba de subiecte foarte grave și foarte importante. Sigur că problema cea mai spinoasă este volatilitatea prețurilor. Nu mai putem să privim lucrurile cu detașare. Problema stabilității prețurilor pentru producători a devenit uh, foarte importantă. În prezent, această meserie de agricultor de profesie a devenit una riscantă pentru că există clima, există piața, politica, mediul înconjurător și alți uh, factori externi care intervin Uh, ceea ce uh, înseamnă că agricultorii nu mai pot miza pe un venit sigur și Uniunea Europeană tocmai asta ar trebui să încerce să facă, să uh, asigure un venit sigur agricultorilor. Uh, raportul domnului uh, Ali este, merge în direcția cea bună. Când vorbim despre speculare, e vorba despre uh, speculare cu materii prime în domeniul uh, alimentației. Pe mine mă scandalizează acest tip de speculație. Deci acest raport este foarte bun. Sigur că vom înainta câteva amendamente, vom uh, sprijini orientările propuse, dar în orice caz acest raport mi se pare util și reflectă foarte bine mentalitatea noastră. Mulțumesc, domnul Kemel. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport cu care mai mult uh, sau puțin suntem cu toții de acord, merge în direcția cea bună, dar doream uh, să vă mai supun atenției un aspect, respectiv trebuie să fim foarte atenți, să nu creăm situații Uh, um, definitive pentru întotdeauna, pentru că dacă ne uităm la bugetul pe care îl avem, știm că partea cea mai mare din bugetul european merge deja la agricultură. Deci trebuie să ne gândim dacă pe termen lung așa ar trebui să fie, pentru că uh, în punctul dinainte tocmai despre asta am vorbit, respectiv că trebuie să ajutăm și alte state, mai ales uh, state uh, africane, deci trebuie să le ajutăm uh, să devină competitive pe cont propriu. Deci uh, trebuie ca aceste state să poată să exporte, pentru că e foarte important. Și aceste state ce pot exporta? În primul rând, produse agricole. Deci, când luăm o decizie, nu trebuie să ducă la închiderea pieței, ci trebuie să avem o strategie pe termen lung, de exemplu. Uh, să spunem că da, ajutăm punctual acum agricultorii, dar să mai adăugăm că acest uh, ajutor nu trebuie uh, acordat în acest mod la nesfârșit, ci trebuie să stabilim când pentru că luăm decizii care câteodată se perenizează și peste 10 ani probabil că uh, nimeni nu se va mai gândi să schimbe ceva. Deci uh, eu cred că piața ar trebui să rămână deschisă. Mulțumesc, domnul Böge. Ja, Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să sprijin cele spuse de către uh, raportor. Ne aflăm deocamdată într-o situație absolut dramatică Uh, care, cu care nu ne-am confruntat de mulți ani. Uh, întotdeauna a existat volatilitate pentru că întotdeauna a fost secetă sau uh, ploaie și cu consecințe asupra producției agricole, cu consecințe asupra prețurilor și a veniturilor agricultorilor. Întotdeauna au fost în ultimii zeci de ani astfel de situații, dar avem de-a face acum cu amploare a fenomenului care va face că să avem nevoie de o altă uh, structură, deci o revizuire uh, totală a sistemului și trebuie să vedem cum uh, vom proceda cu acest sector și apoi cu regiunile care depind de el. Un alt aspect uh, pe care um, uh, aș dori să-l abordăm în dezbatere, sunt de acord cu cele spuse de colegul de la nou, slavă Domnului, într-o astfel de situație am, avem uh, plasa de siguranță pe care bugetul european o oferă pentru politica agricolă comună. Imaginați-vă știți că există toate aceste condiții uh, pentru plățile respective, deci să ne gândim că această plasă de siguranță nu ar exista. Cam jumătate uh, din fermele uh, agricole de dimensiuni medii depind de aceste plăți. Dacă nu, ele ar ajunge la faliment. Deci trebuie să vedem cum reformăm situația, pentru că nu știm cum va evolua situația pe termen lung, dar în orice caz Cred că solul uh, și uh, resursele de apă vor fi uh, tot mai reduse și deci perspectivele de producție pentru agricultori vor trebui să fie sprijinite pe termen lung. Sigur că atunci ar trebui să propunem modificarea ale PAC prin tot felul de sisteme de sprijin. Apoi, în ceea ce privește politica de Uh, dezvoltare și legătura cu politica agricolă comună, uh, cred că uh, în politica europeană comercială asistăm cu anumite brocaje. Înainte am avut strategia Everything But Arms pentru țările în curs de dezvoltare. Dar a lipsit Uh, structurile uh, suficient de competitive și acum trebuie să vedem dacă strategia noastră în domeniul politicii de dezvoltare pe care am finanțat-o și o finanțăm cu fondurile noastre, dacă este strategia cea bună. Uh, pentru că au fost acordate foarte multe uh, spri, foarte mult sprijin financiar. Mulți nu au fost de acord, dar le-am acordat unor țări pentru că aceste țări nu aveau niciun fel de perspectivă. Au fost uh, acordate Uh, fonduri uh, uh, care au ajuns în în țări precum Panama și nu neapărat au fost cheltuiți a fost, acești bani pentru proiecte viabile. Uh, avem uh, această competiție, concurență în domeniul agricol și avem un dezechilibru și de altfel chiar am spus la plenar acest lucru. Am spus că avem uh, această concentrație a concernelor de aprovizionare care își împartă piețele naționale. Cam 80% din cifra de afaceri e deținută de aceste mari concerne și pe de altă parte avem producția și prelucrarea sau procesarea Uh, și avem aceste structuri uh, uh, foarte mici. Care este consecința? Aceste structuri foarte concentrate ar trebui să fie verificate. Mă întreb dacă avem de-a face cu o economie socială de piață sau, din contră, aceste, aceste concerne foarte mari fac legea. Când ai încheiat un acord uh, cu privire la prețuri pe șase luni, de exemplu, există astfel de uh, acorduri și după șase săptămâni vine cineva și spune, iată, situația s-a schimbat uh, și mi-e egal. Nu mă mai, nu mă interesează dacă vinzi laptele cu un euro sau cu 80 de cenți. Dacă nu, ești exclus pur și simplu. Sunt exemple cu care se confruntă agricultorii. Deci nu mai putem tolera o astfel de situație și problema cea mai mare o uh, vizează mai ales uh, produsele uh, perisabile. Uh, oferta este încă foarte bună în Europa. Uh, mm, nu mă interesează dacă laptele este ambalat într-un uh, ambalaj verde sau albastru. Important este însă să vedem dacă măsurile pe care le avem la dispoziție uh, reprezintă Uh, sau uh, uh, reflectă obiectivele europene sau dacă nu trebuie să discutăm pentru a face sau a ajunge la un echilibru între procesare, producere și livrare. Deocamdată există un dezechilibru prea mare. Am înțeles că unele produse sunt vândute foarte ieftin, uh, dar de suferit uh, are întregul lanț alimentar și trebuie să evităm uh, o astfel de situație. Mulțumesc. Domnul Ștefstovski acum. Vážený pane předsedající, nerad to říkám, ale mi předřeč... Vă mulțumesc, domnule președinte. Toți ceilalți vorbitori au spus ceea ce vreau și eu să spun, așa că nu sunt uh, Sigur că voi veni cu idei noi în acest context sau dacă funcționează aici telepatia. Doamnelor și domnilor, stabilitatea agriculturii. Cei, aceia dintre dumneavoastră care știu Biblia știu că au existat șapte ani buni și șapte ani răi. Să ne gândim că vor exista doar șapte ani buni, la, că vor exista șapte ani buni unul după celălalt, e un nonsens. Acum, dacă vedem ce se întâmplă în agricultură și știu acest lucru din experiența mea, din ce se întâmplă la mine în țară, avem 26 de ani de o agricultură relativ bună. Dacă un fermier dă faliment, asta se întâmplă pentru că a accesat niște credite proaste sau nu a avut destule cunoștințe economice, dar nu se întâmplă pentru că nu a primit sprijin respectivul fermier. Cred că sprijinul Uniunii Europene pentru fermieri e construit într-o manieră foarte eficientă. Însă astăzi trebuie să ne punem o întrebare foarte diferită. Care e strategia noastră pentru următorii 15 ani? Pe mine nu mă interesează cum se va schimba agricultura până în 2020. Schimbările vor fi doar parțiale. Însă eu aș dori să știu cum va arăta agricultura Uniunii Europene după anul 2030. Instrumentele pe care, de care discutăm azi trebuie să meargă în această direcție. Competitivitatea fermierilor. Bineînțeles, cineva mai dă falimentici pe aici, pe acolo. Eu m-am aflat în acest domeniu timp de 10 ani și eu m-am aflat pe pragul falimentului timp de 3 ani și asta pentru că nu știam ce fac. un binecunoscut uh, uh, producător de pantofi a dat faliment de trei ori până a reușit să devină o mare companie producătoare. Suntem obișnuiți să ne plângem de una, de alta. Da, ni se spune aici că da, există secete, există inundații, cu toții cunoaștem aceste fapte. Însă nu vreau să separăm agricultura de zonele rurale. Agricultura e un singur element, dar apoi mai avem un alt element, de exemplu, educația în ceea ce privește mediul. Fermierii după anul 2030 ar trebui să fie capabili să vină cu o plus valoare. De exemplu, să ofere cazare la ferma lor. Acest lucru funcționează deja în anumite zone foarte bine. Acestea sunt gândurile mele și aceasta e contribuția mea la discuția noastră de astăzi pentru că nu putem să investim atât de mult din fondurile europene în agricultura după 2030, fără să ne concentrăm pe inovație, pe alte lucruri care sunt adevărate provocări pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumim, are cuvântul domnul Culstiuc pe care îl felicit că e vicepreședinte al Comisiei de Agricultură. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem podziękować panu Ale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Ali pentru acest proiect de raport, de aviz. Bineînțeles, acest text merge în direcția cea bună, însă vreau să vă atrag atenția asupra două chestiuni. Cum spunea și domnul președinte, de ceva timp de la embargoul rusesc, la introducerea acestora, uh, situația din Uniunea Europeană a devenit una dramatică pe piețele agricole. În primul rând, în ceea ce privește sectorul de piață uh, al laptelui și al cărnii de porc. E o situație valabilă pentru toate statele membre, și pentru cele vechi și pentru cele noi. Mie mi-este clar că acest um, aviz din motive clare, nici măcar nu poate să încerce să rezolve această situație. Instrumentele financiare care ar putea fi folosite sunt ceva ce ține de domeniul viitorului. Însă totuși eu am speranța că în Comisia de Bugete va domni o înțelegere în ceea ce privește folosirea finanțării de sub PAC pentru sprijinirea acelor piețe care în acest moment întâmpină dificultăți majore pentru că sunteți membru și în Comisia Agri, sper că veți găsi înțelegere pentru aceste probleme. Și un al doilea punct. Multe instrumente pot să fie activate aici, pot fi folosite de fermieri, însă Acestea pot fi folosite și de sindicate, de grupuri de producători foarte rar sunt folosite de fermieri singuri. De aceea cred că eu ar fi bine ca în acest aviz să își găsească și acest element locul. Ar fi important. Sunt niște vremuri foarte grele pentru agricultura europeană, când vin noi obligații asupra fermierilor și țin să vă reamintesc și acest lucru. De exemplu, în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Uh, și altele care au și consecințe financiare. Sunt poveri suplimentare asupra fermierilor, asta pe lângă schimbările climatice. Pe de cealaltă parte, de pe partea consumatorilor, pe partea de cerere, nu există înțelegere, pentru că presiunea în ceea ce privește prețurile e imensă și de aceea avem aceste importuri din state terțe. Acesta este contextul în care ne aflăm. Pe de altă pe de o parte, fermierii au de suportat noi poveri și aceste costuri suplimentare nu sunt apoi reflectate în prețurile produselor și trebuie să ținem cont de acestea. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Maragal are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Nu sunt raportor din umbră pe acest aviz și nu sunt nici expert în agricultură, departe de așa ceva. Însă aș dori și eu să reacționez la cele spuse de colegii mei, mai ales la cele spuse de domnul Delano s-ar părea că felul în care înțelegem noi piața liberă poate să aibă niște efecte adverse și colegul nostru ne-a explicat care sunt uh, efectele. Există aceste monopoluri care se formează acum și oligopoluri ale cumpărătorilor. Așa stau lucrurile pentru multe produse agricole. Acest monopol în ceea ce privește cererea reușește să includă și subvenții europene în ceea ce privește stabilirea prețurilor. E un buget pe care aceștia îl cunosc și țin cont de el în calculele lor. Și îi avem și pe cei de pe cealaltă parte într-o poziție din ce în ce mai slabă. Așa că noi trebuie să tot reacționăm la situații de urgență și asta din cauza acestor efecte de pe piața controlată de cumpărători. Cunoaștem toate aceste informații, așa că haideți să le spunem pe nume. Noi credem să-i uh, ajutăm pe, pe cumpărători, dar de fapt uh, nu e așa. Domnul Cristoforu. Vă mulțumesc. Cred că este important ca bugetul european în politica agricolă să ofere ajutor. Noi nu suntem Statele Unite ale Americii, care sunt atât de axate pe agricultură. Însă în Uniunea Europeană au existat state care aveau foarte multă agricultură, în altele se făcea mai puțin agricultură. Cred că banii Uniunii Europene, Europene nu sunt destul de bine țintiți. Cred că e nevoie să ținti mult mai bine fondurile. Cred că sunt state care sunt mai în avantaj pentru anumite produse, altele nu. Și când spun că ar trebui să ne stabilim mai bine scopurile, atunci vreau să spun că trebuie să ne axăm pe acele state care au produse care pot să facă față concurenței și nu ar trebui să împărțim acești bani fără niciun fel de control. La mine în stat agricultura se află în regres, însă cred că există și anumite avantaje și anumite domenii trebuie să fie sprijinite astfel încât să se ajungă la câștiguri. Cred că același lucru e valabil și pentru alte state din UE nu înseamnă că trebuie să dăm 55% din buget în uh, sectorul agricol. Nu ar însemna nimic dacă acești bani nu sunt folosiți așa cum trebuie. Embargoul rusesc a dus la multe probleme și până la urmă trebuie să vedem cum abordăm această situație, atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere economic. În ultimul timp lucrurile stau în felul următor cu acest embargo, și aceasta e părerea mea, eu cred că până la urmă ajutăm Rusia pentru că ei trebuie să se concentreze acum pe propriul lor sector agricol, să îl dezvolte și Rusia încearcă să devină independentă din punct de vedere agricol. Indiferent dacă există un embargo sau nu, nu mai depinde de produse importate din Uniunea Europeană. Și trebuie să abordăm astfel de metode, altfel de metode politice cu Rusia. Pentru că ceea ce se întâmplă acum merge împotriva economiei, ag, economi, agriculturii Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Există o specificitate agricolă. Et il y a certainement une spécificité de la politique agricole commune. Și există o specificitate a politicii agricole comune, care e clar că nu își îndeplinește obiectivul. Uh, veniturile Uh, agricultorilor europeni au pierdut, în timp ce veniturile um, agricultorilor americani au crescut foarte mult. Această politică agricolă comună reprezintă un mod care permite statelor membre să recupereze o parte din investiție, ceea ce este o atitudine absurdă față de o politică pe care ne-am dorit o europeană. Ajutăm agricultura în momentul în care nu are nevoie sau uh, ajutăm uh, domenii agricole când prețurile sunt foarte ridicate. Și există această ispită cu care sunt confruntate uh, aceste lanțuri de distribuție care sunt în situație de monopol și de apus de poziție dominantă să ceară producătorilor să dea înapoi uh, ajutoarele în, uh, și aceasta în profitul consumatorilor. Deci uh, va trebui să revizuim uh, radical această politică agricolă comună Mulțumesc domnului Ali pentru acest raport, în orice caz. Cu siguranță va trebui să găsim sisteme, de exemplu, asigurări, uh, ca în uh, SUA, dar va trebui să putem acționa și asupra volumurilor, pentru că prețurile s-au prăbușit și datorită faptului că producătorii au crescut uh, producția. Să luăm exemplul laptelui. În anumite țări, precum în țările de jos și în Irlanda, s-a pornit de la ideea că trebuie să se producă și mai mult, tot mai mult. Și când uh, oferta este prea mare față de cerere, prețurile cad, uh, scad. Deci uh, va trebui să încercăm să încercăm să influențăm volumele, să producem mai puțin pentru a ridica prețurile automat. Pentru că dacă nu ne vom afla în astfel de situații imposibile. Iar producătorii nu pot tot timpul să, via, să piardă uh, în uh, dezavantajul lor a pagubă. Uh, se spune că profiturile la un moment dat vor dispărea, dar e legea naturii, dar în orice caz cei mai buni ar trebui să nu mai producă pentru că astfel, producând tot mai mult, își periclitează profesia. Deci va trebui să găsim un mecanism în care pe lângă ajutoarele punctuale care sunt acum uh, pot fi acordate, trebuie ca uh, cantitatea de pe piață să fie uh, redusă și de asemenea trebuie ca uh, producătorii să respecte aceleași reguli în toate regiunile europene. Nu e simplu, dar în orice caz merită să ne gândim. Există totuși domenii care au uh, rezultate mai bune. Mă gândesc la carnea de porc. De două luni uh, China cumpără masiv carcase de porc și prețurile au crescut. Uh, un euro 30 kg. Nu știm cât va dura În orice caz, volatilitatea va rămâne și în acest domeniu. Deci domnul Ali ne, ne propune câteva idei, câteva piste de reflexie, iar în ceea ce privește raportul doamnei uh, uh Delei, uh, pentru raportul doamnei Angelică Delei cu privire la volatilitatea prețurilor. În 23 iunie la 12 e termenul limită de depunere a amendamentelor Vom vota la Comisia Bugete la, uh, în 1 septembrie. Comisia Agri, comisia competentă pe fond, uh, va vota în 8 noiembrie și probabil că în decembrie raportul va fi votat la plenară. Domnul Ali, domnul Depre, doream doar să-i dați cuvântul domnului Ali. Îmi cer scuze, spune președintele. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au făcut comentarii pe subiect. Într-adevăr, este un subiect delicat și extins, atinge toate sectoarele și sectorul agricol nu poate fi văzut izolat față de economia în ansamblul ei. În același timp, suntem conștienți de faptul că la scară globală, sectorul agricol este, primește subvenții. Cred că e o politică corectă și cred că cu toții ar trebui să o continuăm. E o politică corectă pentru Uniunea Europeană în întregimea ei. Cu toate acestea, nu putem să abordăm sectorul agricol în același mod de fiecare dată și anume dintr-un punct de vedere pur economic. Și asta pentru că sectorul agricol nu e afectat doar de indici economici și regulile economice, E nevoie de regulamentele bune, regulile bune, dar acest sector depinde foarte mult de natură și de climă și trebuie să se țină cont și de acestea. Structurile trebuie să funcționeze, să existe mecanisme care să reglementeze toate procesele. Am făcut aceste uh, propuneri și am încercat să confer și un echilibru pentru anumite linii directoare pentru o viitoare rezoluție a Comisiei în agricultură și pentru agricultură și dezvoltare rurală. Și suntem deschiși la a dezvolta aceste proiecte de propuneri, astfel încât să avem o viziune mai clară și în Comisia de Bugete. Ne dorim să se facă toate, ca toate analizele și comentariile făcute de colegi să fie luate în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc! Va trebui să discutăm și despre dreptul concurenței. E clar că agricultorii trebuie să se poată pune de acord în cadrul asociațiilor de producători pentru a restabili acest echilibru de forțe între cumpărători și între producători. Trebuie să înlesnim astfel de acorduri. Atunci când producătorii de petrol se uh, pun de acord pentru a reduce volumul de petrol pe piață, pentru a se asigura că prețul trece de la 28 la 50 de dolari, prețul bar- barilului, Comisia nu dă judecată uh, OPEC-ul. Deci trebuie să încurajăm aceste asociații profesionale, deci pe breaslă de uh, producători și trebuie ca dreptul concurenței să fie schimbat, revizuit în uh, acest sens. Dacă nu, ne vom confrunta cu probleme și mai mari. Doamna Gatia Zabal, aș dori să știu dacă sunteți gata să îl înlocuiți sau înlocuiți pe doamna Claire Moody. E vorba de controlul bugetar al finanțării ONG-urilor din bugetul Uniunii Europene. Sí, gracias, presidente. Eh, como usted... Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine spuneți, doamna Moody nu poate fi aici astăzi alături de noi pentru a-și prezenta avizul pe care comisia noastră îl va redacta uh, pentru Comisia de Control Bugetar, însă voi încerca să o înlocuiesc cât mai bine posibil. În, această, în acest aviz în care se vorbește despre finanțarea ONG-urilor de la bugetul european. În primul rând, doamna Moody dorește să sublinieze marele efort făcut de ONG-uri și activitatea lor importantă, chiar fundamentală, pentru a punerea în practică tuturor politicilor Uni Uniunii Europene, nu doar acele politici care uh, țin de cooperare pentru ajutor umanitar, ci în, mult, uh, în multe alte domenii, educație, cultură, mediu, ONG-urile sunt active în domenii foarte diverse și uh, foarte legate de politicile noastre de la nivelul Uniunii Europene. Uh, doamna Moody spune că, pentru că nu există o definiție juridică concretă a ONG-urilor, Uh, este o problemă în ce privește cantificarea exactă a uh, uh, cotei bugetare care trebuie destinată ONG-urilor. Și domnia sa propune ca în acest buget pentru rezultate să fie văzut ca o, un mod de a îmbunătăți indicatorii pe care îi avem în legătură cu uh, importanța rolului uh, jucat de ONG-uri. E o temă recurentă și în acest caz, nu doar la ONG-uri, ci și în general uh, în toate procesele Uniunii Europene, e complexitatea procedurilor și informațiilor. Așadar, doamna Moody cere să existe un acces mult mai simplu și mai rapid la finanțare în toate cazurile și o mai mare armonizare. Se pare că deja Comisia Europeană uh, face lucruri în acest sens, e ceva pozitiv, dar trebuie să continuăm uh, să încercăm să îmbunătățim tot ce înseamnă simplificare. Și mai adaug eu nume personal, nu doar la buget, ci în toate politicile europene. Și, în ultimul rând, doamna menționează uh, problema unui grad de cofinanțare atât de ridicat, e adevărat că ONG-urile, dar nu doar ele, ci și multe alte entități care lucrează împreună cu Uniunea Europeană. Există un volum înalt de cofinanțare, ceea ce înseamnă că de multe ori nu, ele nu pot participa la programele europene. Deci, doamna Moody propune să studiem această temă și, în acest caz, să nu se depășească un plafon de 20%. În plus, în ce privește cofinanțarea, mai menționează că încă nu a confirmat Comisia Europeană, există un studiu uh, aprofundat aprofundi, ar fi în limba franceză, spune vorbitoarea, în legătură cu contabilizarea ca parte de cofinanțare a ong uh, munca de voluntariat și donațiile în natură, care adesea se fac în acest tip de organizație. Și ultimul comentariu, faimosul use it or lose it. Deci îl folosești sau pierzi. Uh, adesea acest principiu cauzează probleme în urilor care de multe ori utilizează fondurile uh, fără sens, tocmai pentru a nu le pierde. Și atunci se duce, toate acestea duc la o lipsă de eficiență în utilizarea fondurilor. Astea ar fi ideile doamnei Moody, sunt diverse sau chiar destule amendamente care au fost depuse. Din câte îmi spune doamna Moody, sunt multe care pot fi, conține sugestii care să fie integrate, în fine, uh, domnia sa va prezenta propunerea de compromis în zilele următoare. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Gardia Saval, spune domnul președinte și acum doamna Vana. Uh, ich darf mich sehr bedanken bei Frau Kollegin Moody <laughs> uh, um, für den Entwurf. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc să-i transmiteți mulțumirile doamnei Moody. E o temă extrem, extrem de importantă. Colega a spus pe drept cuvânt că Uh, activitatea ONG-urilor uh, este mult mai importantă, depășește doar dimensiunea bugetară. Uh, e clar că ONG-urile nu își pun competența doar la dispoziția noastră a parlamentarilor, ci ne ajută să atingem obiective europene precum Europa 2020 sau faptul că încercăm să ne apropiem și mai mult de cetățeni. Deci nu trebuie să subestimăm activitatea ONG-urilor uh, sau să tratăm acest subiect ca o temă secundară. Uh, acest aviz uh, e o bază bună pentru dezbatere din punctul nostru de vedere. Așa cum a spus colega Uh, pentru ONG-urile mici este foarte uh, dificil pentru că trebuie să depășească obstacole birocratice, uh, trebuie să atragem atenția asupra situației lor și trebuie prin avizul nostru să încercăm să obținem o înlesnire, o ușurare a activității acestora. Mă gândesc că mai ales la de, lansarea unor proiecte pentru aceste ONG-uri mici. Vom depune câteva amendamente pentru a încerca să îmbunătățim uh, și mai mult uh, activitatea ONG-urilor, de exemplu, uh, granița costurilor generale, costurilor indirecte, indirect costul, Uh, deocamdată e doar de 7%. Uh, noi de dorim să ajungă la 15%. Există o clauză uh, de derogare în regulamentul actual, conform căreia, dacă sunt motive întemeiate, aceast, acest plafon se poate fi ridicat. Pentru programe precum 2020 se vorbește chiar de 25%. E vorba de costuri foarte importante și e clar că ar fi foarte important în interesul ONG-urilor să uh, propunem mecanismul de uh, punere a fondurilor într-o rezervă, astfel încât uh, dacă ele trebuie să, în caz de litigiu, să facă apel la ombudsman, ele nu au niciun fel de recurs administrativ și practic nu, nu, nu au niciun fel de Uh, cale posibilă. Deci, uh, pe ansamblu, mm, noi spunem că e vorba de un aviz bun uh, care poate fi îmbunătățit pentru a îmbunătăți situația ONG-urilor. Mulțumesc încă o dată pentru o colaborare fructuoasă. Mulțumesc! Doamna Sulin. Ah, hvala za, hvala za besedo, predsedujoči. Moje... Mulțumesc pentru că mi-a dat cuvântul, domnule președinte nevladne organizacije zelo pomembne, Și eu sunt de, părere la, de aceeași părere cu colegii mei și cred că aceste ONG-uri sunt foarte importante pentru că ele completează munca pe care o fac organizațiile de stat, de guvern, muncă pe care nu pot să o facă sau nu reușesc să o facă. Asta și în legătură cu criza actuală a refugiaților sau migranților în uh, statele membre există acum multe activități care se fac prin intermediul ONG-urilor. Mă refer aici la centrele de refugiați. Și vreau să spun despre un anumit aspect, finanțarea ONG-urilor din bugetul Uniunii Europene. Câteodată, Considerăm că aceste ONG-uri nu folosesc banii pe care îi primesc din bugetul UE pentru că câteodată folosesc acești bani pentru acțiuni care merg împotriva Europei. de exemplu, împotriva libertății, însă libertatea este o valoare de bază a Uniunii Europene. Sau un alt exemplu, antisemitismul, uh, câteodată se ajunge la un fel de lanț de finanțare între ONG-uri, astfel încât nu există transparență în finanțare. Se întâmplă acest lucru cu bani care proveneau inițial din bugetul Uniunii Europene. sau bani care nu au fost uh, de la început trimiși de Uniunea Europeană spre ele. Așa că e neapărat nevoie de un control atent în ceea ce privește finanțele. Și trebuie să fie foarte clar că programele ONG-urilor au niște obiective bine definite și aceste obiective să meargă mână în mână cu obiectivele Uniunii Europene. Așa că eu cer o supraveghere foarte bună a banilor care merg din bugetul Uniunii Europene spre ONG-uri. Și când se ajunge în situații de abuz, atunci banii trebuie să fie dați înapoi. Când un ONG nu folosește banii așa cum trebuie, atunci acest ONG trebuie să fie sancționat. astfel încât să ne asigurăm că a doua oară un asemenea ONG nu mai primește bani din buget. Are cuvântul domnul Băchi acum. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, uh, multe ONG-uri uh, duc o muncă extraordinară în societatea noastră liberă și uh, îi dau dreptate antevorbitoarei. Există, bineînțeles, situații în care folosirea banilor nu este chiar corectă, trebuie să le controlăm, pentru că constatăm că Uh, în uh, campaniile uh, electorale se folosesc și ONG-uri și deci sigur că e foarte bine să examinăm îndeaproape aceste situații și să vedem în ce măsură interesul cetățenilor nu este respectat, de exemplu, mecanismele de soluționare a litigilor, Uh, dacă nu au fost furnizate toate informațiile, totuși trebuie să apelăm la tot felul de astfel de soluții ca și până acum. Dar, în orice caz, uh, aș dori să mă refer la o situație de la Comisia INTA. Domnule președinte, poate vă amintiți de o întrebare legată de proiectele pilot. Uh, am constatat că întotdeauna există o sumă paula, paușală pentru studii și pentru proiectele pilot și, în calitate de raportor la Comisia INTO, INTA a trebuit să constat că uh, am uh, constatat că un uh, studiu a fost comandat de către Comisie în legătură cu rolul uh, ONG-urilor în legătură cu uh, comerțul uh, exterior. Acest text nu mai există, deși am uh, cerut organizarea unui astfel de studiu și deci vă rog insistent împreună cu colegii de la comisie care uh, au participat la comisia INTA și care au uh, încercat uh, să uh, să spunem, în primul rând că Parlamentul poate să facă singur uh, studiul, uh, ori știm foarte bine că au mai existat studii, astfel de studii finanțate din Parlament și eu mă aștept ca Comisia să ne informeze până la vacanța de vară în legătură cu această procedură. Deci ce a făcut? Pentru că nu o să vă spun că nu o să vă las în pace. Și dacă răspunsul de la comisie este negativ și dacă uh, se ajunge la concluzia la care am ajuns și eu, atunci vom, uh, vom depune un amendament pentru o procedură bugetară specială. În orice caz, o altă soluție nu văd. Mulțumesc. <clears throat> Vážený pane předsedající, já už eh, bych chtěl poděkovat mým předsedům. vorbitor, da, vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc tuturor antevorbitorilor mei și mai ales doamnei Moody. În calitate de raportul din umbră pentru PP, aș dori să spun că au fost depuse 32 de amendamente și mulțumesc colegilor pentru modul constructiv în care au făcut-o. Colegul nostru Negrescu a depus majoritatea amendamentelor însă ă, toate sunt pe linie cu poziția PPE-ului. Sunt constructive, sunt de bună calitate și cred că putem susține majoritatea acestora. În nume personal spun că ONG-urile ă, fac multă, multă treabă și o fac foarte bine, însă sunt cazuri în care nu totul funcționează ca pe roate. Sunt și unele care nu își fac treaba și nu cred că pentru asta trebuie să schimbăm legislația în mod uh, drastic. Cred că regulile trebuie să fie transparente, asta ne și dorim uh, cu acest raport. De aceea consider că nu trebuie să mai discutăm acest proiect, e doar un aviz pe care îl vom trimite, însă în cadrul acestui aviz trebuie să spunem totuși foarte clar că noi ne dorim transparență, dorim să știm unde ajung banii și cred că dacă adoptăm majoritatea amendamentelor și uh, raportul în general, care este foarte bine redactat, atunci cred că vom trimite un semnal clar care va spune că acordăm mare importanță ONG-urilor. Mulțumesc. Da, spune președintele. Bun, ONG-urile pot fi exemple și în bine și în rău. Oricum, situațiile sunt foarte diferite între ele. E clar că trebuie să fim atenți la modul în care se utilizează fondurile. Însă, bun, dacă se înmulțesc controlele, situația poate deveni insuportabilă. În Liban și Iordania am întâlnit oameni de la UNICEF sau la URA care fost controlați și de 10 ori de către serviciile Comisiei Europene într-un singur an de zile. Deci să încercăm să coordonăm mai bine toate aceste controle. Poate totuși să evităm controlele din oficiu, asta sigur cu condiția uh, ca transparența să fie asigurată uh, și uh, să știm exact de unde vin resursele financiare pentru că câteodată situația e foarte tulbure, ceea ce nu poate dura. Uh, nu poate exista transparență fără încredere. que la pourrait répondre à monsieur... Poate Comisia ar dori să răspundă domnului Böge. Euh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Acum nu cunosc niciun caz specific. Sigur, putem să îl uh, verificăm și trebuie să dispunem de toate detaliile, dar dacă îmi permite, domnule președinte, câteva comentarii în legătură cu discuția care s-a desfășurat uh, și care a fost bogată în idei. Uh, poate câteva clarificări. În primul rând, Sigur, există dorința de simplificare și un efort pentru armonizare. Asta și din partea Comisiei, desigur. Și atunci uh, proiectul de aviz este binevenit. În chestiunea cofinanțării, cu un nivel minim sau maxim de cofinanțare, în primul rând aș clarifica faptul că regulamentul financiar nu prevede niciun fel de nivel specific pentru cofinanțare. În unele sectoare poate să existe un caz de niveluri maxim, maxime de cofinanțare pentru un anumit obiectiv politic specific finanțat prin uh, acest program. Însă consider că atunci când se decide care anume este nivelul optim de cofinanțare, uh, nu trebuie să vedem doar uh, da, finanțarea ONG-urilor ele însele. Trebuie să vedem și cum să maximizăm rezultatele și impactul banilor europeni asupra politicilor în cauză uh, și să extindem baza pentru participare cât mai mult posibil. O rată foarte înaltă de cofinanțare poate creează și un grad de dependență care, într-un fel, ar reduce posibilitatea nou veniților de a alătura programelor. Deci eh, trebuie găsit un echilibru pentru a maximiza impactul finanțării. Și în final, aș dori să confirm că contribuțiile natură nu poate fi renumerate, dar pot fi contabilizate ca fiind parte a cofinanțării uh, care uh, provine din partea ONG-urilor ele însele, prin muncă voluntară sau alte tipuri de contribuție natură, pot fi contabilizate în uh, volumul total. Mulțumesc pentru atenție. Merci. Madame Gardia Mulțumesc, doamna Gardia Zaval. În concluzie, vreau să să interveniți. Mă rog, numele doamnei Moody. Da, bun, asta ar fi mai complicat, dar oricum, în ce privește dezbaterea, văd că în general există un acord în legătură cu propunerile doamnei Moody. Eu voi transmite acest lucru doamnei Moody, voi transmite conținutul dezbaterii și precizările comisiei. Am un comentariu, totuși personal, și anume, dezbaterea aceasta când e vorba de a ști ce se întâmplă cu munca voluntară, cu contribuția în natură, dacă se contabilizează sau nu, nu e prima oară când văd că există aici două poziții. Uh, deci niciodată nu se știe, nu, nu știe la ce să Pe de o parte, Comisia spune că e posibil, dar multe ONG-uri, și nu doar ONG-uri, ci și organizații de tinere, de exemplu, ele spun că lucrurile sunt exact pe dos, deci nu știm exact ce poziție să luăm. Dar oricum, uh, Doamna Moody va primi toate aceste informații și va propune amendamente de compromis și lista de vot. Vă mulțumesc! Merci. Et Madame Moody... Mulțumim. Doamna Moody sigur că va fi de față atunci când se va vota uh, raportul de aviz, pentru că asta se va întâmpla după data de 23 iunie. Pe 30 iunie, mai precis. Așadar, mulțumim, doamne Gardia Saval. Pe 30 iunie va trebui să adoptăm raportul în Comisia pentru buget și amendamentele. Când e limita? E 27 iunie termenul limită. Vom avea multe de făcut pe 27. Deci adoptarea raportului, amendamentele au fost depuse, deci nu, mai, nu vom mai discuta despre ele. Comisia cont, care e responsabil pe fond, va vota probabil pe 15 decembrie, iar în plenară se va vota în ianuarie. Foarte pe scurt, aș reveni asupra misiunii pe care am efectuat-o în Iordania și Liban. Misiune care a avut loc în luna mai și au participat înainte, în, în afara subsemnatului domnul Sen, domnul Fernandez, doamna Gardia Sabal, doamna Machi, domnul Omerji, doamna Pana, însoțiți de Marisa Matias, care e președinta pentru relațiile între UE și țările din Mașrec. Misiunea a avut uh, loc din 15 până 19 mai și aș uh, mulțumi cu această ocazie și serviciilor comisiei care ne-au permis să aducem la zi datele. E vorba de cheltuieli. Aici se spune că pentru vitale misiuni am dori, când suntem la fața locului, să dispunem direct de date cu caracter bugetar clare și neechivoce. Oricum, putem spune că Europa s-a ridicat la înălțimea așteptărilor Iordaniei și ale Libanului din 2011 încă așteptări mai ridicate decât uh, știu să nu 1 miliard 400 milioane pentru Iordania, 1 miliard 200 milioane pentru Liban, deci mai mult de 850 de milioane în fiecare dintre aceste țări, asta în legătură directă cu criza siriană, adică Europa a reacționat extrem de rapid și de bine. În aceste două țări am fost impresionați de numărul de refugiați sirieni. Uh, sunt uh, e vorba de refugiații, vorbim de 6 milioane, 6 milioane 500 de mii în Iordania, 4 milioane și ceva în Iordania, în Liban, mă scuzați, țări cu populație puțin numeroasă și dacă ținem cont de refugiații înregistrați, au, uh, e vorba de 640 de mii în Iordania, de, de sirieni și 1 milion în Liban. Dar de fapt, cifrele sunt mult mai mari deoarece se estimează că vorbim de 1.400.000 de refugiați sirieni în Iordania și 1.500.000 1.500.000 în Liban. Asta fără a ține cont de refugiații palestinieni care au fugit din Israel. Asta la finalul anilor 40 sau în 68 deci 2 milioane 200 de mii de refugiați palestinieni în Iordania. Și, și aproximativ 500 de mii în Liban. Și deoarece existau și refugiați palestinieni în Siria, unii din aceștia au migrat spre Liban și spre Iordania. Așadar, vă închipuiți ce eforturi extraordinare trebuie să facă aceste două țări ca să îi găzduiască pe acești refugiați în număr atât de mare. Așadar, Europa, după cum vă spuneam, a intervenit pe plan financiar, iar colaboratorii pe care i-am întâlnit noi, reprezentând Uniunea Europeană, la Hamam și la Beirut, sunt uh, Uh, impresionanți uh, prin profesionalismul, angajamentul lor permanent. Deci uh, am ajustat cu adevărat mijloacele financiare pentru a ne ridica la înălțimea așteptărilor în domeniul umanitar și de asemenea pentru a finanța proiecte de echipamente și să vedem la conferința de la Londra din februarie s-au tras niște concluzii și să vedem cum sunt acestea traduse în practică și mai ales acest concept compact de angajament reciproc, cum este tradus în practică. Adică Uniunea Europeană trebuie să stabilească obiective prioritare și apoi să vadă cum anume țările în cauză, deci Libanul și Iordania, pot să răspundă acestor obiective. Cum să asigurăm, de exemplu, școlarizarea copiilor din familii de refugiați vorbim uh, probabil încă de jumătate din acești copii care nu sunt în școli. E riscul unei generații pierdute, fenomen cu care ne-am întâlnit deja cu ocazia misiunii noastre în Turcia. Deci, mai vorbim și de obligații de rezultat concrete la fața locului. În Iordania putem spune că guvernarea țării e asigurată, în condiții, să spunem, satisfăcătoare. Însă în Liban, încă de 2 ani de zile nu există un președinte al Republicii, iar funcționarea guvernului lasă de dorit. Mă gândesc la eh, ce au spus colegii mei, eh, iată, ne spunea cineva că eh, să nu ne pierdem timpul cu guvernul, să vorbim direct cu colectivitățile teritoriale care sunt în contact direct cu refugiații și știu care sunt nevoile populațiilor de acolo. Uh, Apoi, ce am mai putut vedea e că ajutorul care este adus refugiaților nu întotdeauna e bine înțeles de populațiile locale, pentru că există și populații în situație dificilă la fața locului și e o neînțelegere în rândurile acestor populații un primar a cerut guvernului credite pentru școli și ministrul întreabă, dar există refugiați în școală? Că dacă nu sunt copii de refugiați în școala din satul tău, nu te putem ajuta. Asta, sigur că stârnește neînțelegeri, o asemenea atitudine. Și ieri m-am întreținut cu un grup de 10 tineri libanezi, liceeni din Liban, care au participat uh, la întâlniri cu reprezentanții instituțiilor europene și care uh, exact asta au spus și, sigur, ei exprimau ceea ce mm, simțeau părinților. Așadar, va trebui ca Europa să țină cont de această situație. Deci sunt uh, oameni nevoiași și în Iordania și în Liban, apoi situația refugiaților palestinieni, refugiații sirieni de asemenea sunt consecințe economice foarte eh, grele, pentru că toate frontierele s-au închis, eh, piețele s-au micșorat în aceste condiții, activitatea economică are de suferit și câteodată se așteaptă zadarnic investiții externe. Deci cum să investești eh, când în vecinătate este un război în Siria? Cum să investești atunci când piețele pur și simplu sunt de dimensiuni minime, deci trebuie luate dispoziții în cadrul acordurilor bilaterale între Uniunea Europeană și țările în cauză, ca să vedem ce dispoziții putem lua sub egida ajutorului macroeconomic. Piața muncii reprezintă o adevărată problemă Uh, sunt, sigur, mulți refugiați care recur la economia paralelă, ceea ce creează distorsionări ale concurenței. Anumiți refugiați trăiesc uh, pur și simplu la limita posibilităților, mai ales în Liban. Trăiesc în tabere care nu sunt nici măcar nou statut oficial. Numeroși refugiați sunt într-o situație complet ilegală, pentru că nu au plătit dreptul de acea taxă de 200 de dolari eh, care trebuie plătită când eh, vrei să, fii, vrei să te refugiați în Liban. Deci sunt foarte vulnerabili. Și au construit ei înșiși niște adăposturi, mă rog, cu scânduri eh, pe care le-au găsit la fața locului, cu, cu saci de plastic, în fine, situația e extrem de precară, e îngrozitor. Uh, și trebuie să plătească o taxă de ședere, câte sute de dolari pe lună și dacă vor să fi, aibă energie electrică, pentru curentul electric trebuie și acolo să plătească o taxă. Deci uh, nu toată lumea își permite așa ceva. N-au resurse, recurg la economia paralelă, muncesc la negru și plus că uh, își pun și copiii la muncă, nu-i trimit la școală. Ceea ce e o problemă umană deosebit de gravă. S-a vorbit uh, de organizațiile neguvernamentale, ne-am întâlnit cu mulți reprezentanți ai lor la fața locului, care fac o muncă admirabilă. Uniunea Europeană trebuie să fie atentă la procedurile câteodată birocratice care uh, păcătuiesc prin uh, controle excesive. Nu i vorba să renunțăm cu totul la controle, ci totul să evităm să nu fie prea multe. Eu mi-am permis să întreb responsabilul UNRWA pe care l-am întâlnit și responsabilul UNICEF. I-am întrebat față de alți finanțatori internaționali, cam ce loc ocupă în clasamentul Uniunea Europeană și ni s-a spus că Uniunea Europeană e pe podium. Asta în ce privește numărul de controle, de formalități și de constrângeri. Deci să nu confundem, să nu confundăm, uh, mă scuzați, să nu confundăm uh, transparență și eficacitate cu birocrație și hârțogărie. Ba chiar hiperbirocrație, spune. Sunt și alte moduri de a cheltui banii publici, totuși, în mod mai eficient. Nous ont dit euh, les réfugiés syriens, c'est qu'ils étaient impatients de rentrer en sigur, refugiații sirieni erau nerăbdători să se întoarcă la ei acasă, dar pentru asta trebuie să fie pace în Siria. Sigur, ei speră ca Europa, cu mijloacele sale, poate face presiuni ca să se facă pace în Siria. Bun, documentul a fost transmis, uh, veți putea să-l parcurgeți. Eu mă adresez uh, mai, mai ales colegilor care au participat la această misiune ar fi bine dacă ați putea să ne transmiteți comentarii, observații, înaintea zilei de miercuri 22 iunie, ca să putem uh, finaliza documentul. Am uh, mulțumit uh, serviciilor comisiei pentru ajutorul furnizat. Cei de la Bruxelles, dar și cei de la fața locului, care fac o, o muncă admirabilă. Și mulțumesc și colaboratorilor noștri, mai ales Guillaume și nu numai, care ne-au furnizat un ajutor prețios la fața locului ca să faciliteze bună desfășurarea acestei misiuni extrem de interesante. Mă întorc pe colegii noștri care au participat la misiune. Dacă au comentarii, eh, au ceva de adăugat la spusele mele, hm, se pare că nu e cazul. Bun. Ba da, domnul Gaia. Also ich habe äh, an dieser Reise nicht teilnehmen. Nu am putut, din păcate, participa la această deplasare, dar uh, domnul președinte a menționat câteva critici și mi-amintesc foarte bine de vremurile când, uh, din motive profesionale, uh, am uh, participat Uh, la o, acțiunile uh, unei societăți care era lucra la țară în, în Renania de Nord-Vestfalia. Erau două tipuri de critice, critici pe atunci. Această companie era finanțată din fonduri publice și uh, se spunea că dacă am fi avut principii, de exemplu, dacă am fi respectat principiile legate de uh, fondurile regionale, am fi avut o activitate foarte lentă, deci uh, am fi uh, tărăgănat foarte mult. Uh, e clar că banii trebuiau uh, investiți cât mai repede și deci nu puteam să ținem cont de toate principiile administrative. Dacă mergeam mai repede și dacă făceam o greșeală, se spunea, uh, eram criticați pentru că era vorba totuși de fonduri publice și nu se poate că e banul contribuabilului și nu, uh, sau uh, german sau european, nu puteam să folosim așa banii am uh, lucrat timp de 5 ani la Comisia de Control Bugetar și uh, aș spune că uh, putem merge la uh, comisii diferite din Parlament uh, și de fiecare dată se exprimă aceleași critici, pentru că controlorii bugetari au uh, impresia că uh, sub uh, presiunea curții, curții de conturi europene trebuie să uh, critice felul în care Comisia Europeană uh, procedează și că ar trebui să înăsprească controlele. Și când comisia, deci dacă comisia a înăsprit controlurile și dacă mergem pe teren la fața locului, așa cum s-a întâmplat și în Orientul apropiat, uh, comisia a criticat uh, Grecia, de exemplu, uh, și aici intervine partea birocratică care încetinește foarte mult procedurile. Deci, iată, Uh, funcționarii de la comisie sunt uh, uh, bine plătiți. De fiecare dată când merg la câte o comisie, întotdeauna pot fi pot închide ochii, ochii când e vorba de o critică într-o comisie, dar în orice caz noi parlamentarii trebuie să vedem cum putem sau ce comportament trebuie să adoptăm. Aș dori ca uh, să iau de această dată apărarea Comisiei, pentru că, indiferent uh, ce va face, uh, se va expune unui tip de critici, precum celele pe care le-am menționat. Și a ajunge la un echilibru este foarte greu îngrozitor de greu. greu. Și deci, cu experiența de controlor bugetar, poate ar fi bine să numim la Curtea de Conturi persoane care spun că, de exemplu, dacă Uniunea Europeană pune bani într-un fond fiduciar la uh, ONU, de exemplu, sau la UNICEF, uh, bani pentru școli într-o anumită zonă din lume, atunci trebuie să uh, vedem uh, care din uh, cărămizile sau din țiglele uh, din această școală vin din banii europeni. Sigur, caricaturizez puțin situația, dar atunci când dăm bani, când se cheltuie bani europeni, uh, trebuie ca uh, Parlamentul să găsească un echilibru în criticile adresate Comisiei, uh, care trebuie să aibă și o marjă necesară, dar să poată și să controleze cât de strict se poate. Deci nu cred că co- suntem corecți cu Comisia când îi cerem de fiecare dată să controleze absolut tot. Deci trebuie să găsim un echilibru, să nu fim prea birocratici pe de o parte sau uh, prea uh, relaxați pe de altă parte. Deci uh, să nu uităm care este obiectivul uh, pe care îl urmărim atunci când uh, plătim bani și să vedem dacă obiectivul politic a fost atins sau nu. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să verificăm dacă banii au fost uh, bine cheltuiți, uh, fondurile publice. Dar așa cum se spune, uh, prea multe impozite ucid impozitele, la fel și prea multe controle ucid controlele. Deci trebuie ca fiecare să își facă controlul la el acasă uh, și uh, să nu subminăm controlele dacă controlăm prea mult. În această dimineață am vorbit despre experiență cu care m-am confruntat cu ocazia unui proiect pilot Comisia necesită o, o sumedenie de documente pentru trei parale. E o situație ridicolă, deci nu putem să mai uh, continuăm cu astfel de, de situații. Trebuie să mergem mai degrabă la esențial și să nu uh, dăm dovadă de uh, exces de zel. Să cerem pompierilor, de exemplu, să uh, vorbească despre prețul apei când uh, au intervenție la un incendiu nu e, nu e acceptabil trebuie. De exemplu, autoritățile libaneze ne-am întâlnit cu deputați și cu miniștri și le-am spus că dacă vor să fie credibili, trebuie să vină cu conturi transparente. Și probabil că aici uh, sunt multe îmbunătățiri posibile. Nu știu dacă mai dorește cineva să, uh, să ia cuvântul la acest proiect de raport al uh, misiunii din Liban și din Iordania. Se pare că nu. Atunci putem trece la voturi. Domnul Margal, avea o observație? Très brièvement, président. Foarte, foarte pe scurt, domnule președinte. Monica Vana, că a tenido que... Numele Monica Vana, care a trebuit să plece. Doar două comentarii foarte pe scurt, dar amintindu-mi de vizita pe care am făcut-o în Turcia cu același obiectiv, dar fiind și conștient de diferențele despre care ați vorbit, domnule președinte, Eh, impresia ar fi că situația din Liban și Iordania nu că e mai bună, ci mai proastă ca în Turcia în ce privește refugiații, sau oricum are caracteristici speciale, ceea ce înseamnă că e nevoie și de reacții specifice și măsuri specifice. Ar, ar, ar fi două comentarii. Unul referitor la investiții și programele de ajutoare pentru refugiați acesta trebuie să țină cont de ansamblul societăților uh, gazdă. Deci, nu ne gândim doar direct la refugiați, ci și la societatea care găzduiește. Uh, educație, sănătate și așa mai departe. Și în al doilea rând, nevoia de a ține cont de o lume foarte specială, programe referitoare la chestiuni de gen în Liban și Iordania, Trebuie să ținem cont că se produc uh, situații inadmisibile, violențe, agresiuni sexuale și așa mai departe, în ce privește, cărora le cad victimă femeile refugiațe. Monica Vana a dorit să sublinieze aceste două puncte. Vă mulțumesc. Merci. Merci. Je n'ai pas évoqué une situation. Mulțumesc. Sigur că nu m-am referit și la situația asta dramatică. Uh, uh, sirienilor, refugiaților sirieni de la frontiera Iordaniei, cam 500 de mii, care se, trăiesc în condiții sordide de dreptul. Și ca urmare a vizitei președintelui Obama, autoritățile Iordaniei au acceptat să admită în fiecare zi de 200 și 300 de refugiați, ceea ce nu este cine știe ce ajutor pentru cei care sunt acolo în situații dramatice. Dar în calitate de european, a fost uh, stânjenit, pentru că nici în Europa nu prea cred că îi uh, găzduim și primim pe refugiați în cele mai bune condiții. Mă gândesc la situația din Calais, refugiații din Calais care doresc să ajungă în Marea Britanie și nu pot ajunge acolo <laughs> căi legale în fine, până în uh, vineri 22 iunie vă rog să trimiteți comentarii ca să putem încheia acest raport. Acum trecem la votare. Vă invit să introduceți cartelele în aparatele de vot. Facem o primă simulare. Votul este deschis. Le scrutin le nombre de votants essaie de rattraper le nombre de cartes introduites. Haideți să vedem dacă sunt atâția votanți câte cartele de vot. L'un d'entre vous n'a pas voté apparemment. Deux maintenant. Bon, écoutez, on va... Bun, este o diferență de două, dar oricum am închis votul și trecem la vot. Așadar, eh, raport raportul domnului raportor general José Manuel Fernández, proiectul de buget rectificativ numărul 2 per 2016, amendamentul numărul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 2, <clears throat> cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 3, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul numărul 4, cine este pentru, împotrivă. Haideți să verificăm prin vot electronic, deci amendamentul numărul 4. Le scrutin est clos. L'amendement est Votul s-a închis și se respinge respinge cu 16 la 18. Amendamentul numărul 5 a fost retras. Amendamentul numărul 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 7, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentele 9, 10 și 11 nu pot fi acceptate, iar acum, textul în întregime, votăm uh, cu apel nominal, votul s-a deschis. Discuta clu. Votul s-a închis și se adoptă cu 25 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Trecem la raportul Negrescu privitor la mobilizarea Fondului de European de Ajutare la Globalizare. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 3. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 5 e caduc. Numărul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 14 A, nu, mă scuzați, spune președintele. Amendamentul numărul 13. Cine este pentru? Se cere verificarea. Verificare la amendamentul numărul 13. Verificare prin vot electronic. Scrutin est ouvert. Scrutin est clos. Il est approuvé par 14 voix contre 11. Se adoptă cu 14 la 11, deci 14 pentru două împotrivă și două abțineri. Amendamentul 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. 16. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. 18. Pentru,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 Prima parte a, e, e caducă mm, pentru că a fost adoptat amendamentul 21. Deci, uh, supun la vot partea a doua, care e compatibilă cu amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Deci 23. S-a deschis votul electronic. Amendement, scrutin est clos. Approbation par 13 voix contre 11. Eh, se adoptă cu 13 la 11. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm. Eh, amendamentul numărul 24. Votul s-a deschis. Le scrutin est clos. Votul s-a închis. Se adoptă cu 16 la 10. Amendamentul 25 e caduc pentru că a trecut 24. 26 acum cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă 27 pentru. Împotriva. Abținere se adoptă. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abținere. se respinge. Acum votăm întregul text cu modificările de rigoare. Am deschis votul electronic. Scrutai clu. S-a închis votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru și 3 împotrivă. Et je donne la parole à monsieur Fernandez pour des... A făcut domnului Fernandez pentru transferuri și uh, consecințele voturilor noastre. Président, je vais les... Mulțumesc, domnule președinte o să le prezint separat. O să votăm și separat. E vorba de transferul 8. E vorba de un virament de 1.824.41 de eh, de euro. E vorba de contribuția financiară a mobilizării Fondului de Adaptare la Globalizare pentru Belgia, pe care tocmai uh, l-am acceptat, deci vă rog să, sau vă propun să votăm pentru. S-a deschis votul, spune președintele. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Al doilea transfer, transferul 9. Aș dori să rog Comisia să ne spună câte ceva în legătură cu acest virament. E vorba de 50 de milioane de euro redesfășurați pentru mecanismul european uh, interconectarea Europei, Connecting Europe. Deci energie pentru telecomunicații pentru a crea un nou instrument financiar, fondul de investiții uh, în internetul de mare viteză. Comisia ne-a transmis informații în schis, dar aș dori să ne spună câte ceva despre acest nou instrument financiar. Și de asemenea despre punerea în aplicare a acestei facilități conectate Europei, uh, partea energie. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. O să continui în limba engleză. Care este ideea da. Uh, Această facilitate conectarea Europei își dorește să accelereze acțiunile sub tehnologiile de comunicare și, de asemenea, să se țină cont uh, pe dimensiunea temporală de acțiunile de pe, din domeniul energiei. Ne dorim să fie creat un uh, fond de investiții pentru internetul de bandă largă. Astfel am putea să stimulăm investițiile pentru internetul de mare viteză, venind cu instrumente financiare în acest sens. Accesul s-ar, accentul s-ar pune pe proiecte cu risc mare la scară mică, și e nevoie de angajamente în avans, astfel încât să poată participa și alți actori de pe piață. Ideea e să se strângă capital pentru acest fond, undeva între 400-500 de milioane, din care 100 de milioane ar veni din bugetul UE și un transfer de 50 de milioane aici ne-ar permite ca în 2016 să avem în avans cele 100 de milioane. Ne așteptăm ca 100 de milioane să vină din partea Băncii Europene de Investiții și apoi o sumă între 100-200 de milioane e așteptată din partea băncilor naționale. Apoi ne așteptăm să ni se alăture și investitori privați de acest fond de investiții. Estimăm o sumă undeva tot între 100 și 200 de milioane. Din perspectivă bugetară, nu există niciun fel de schimbare în ceea ce privește proporția facilității a Europei, în ceea ce privește com- uh, tehnologiile TIC. Din nou, e doar un schimb, un, uh, o schimbare în ceea ce privește calendarul, cu o creștere în uh, fondul de investiții pentru internet de mare viteză, în timp ce cel pentru energie va fi întârziat și va ajunge să fie pentru anul 2018. Așa că sumele prevăzute în buget nu sunt modificate. În cazul energiei, lucrurile stau în, în felul următor. Pentru 2016, o parte din proiectele care au fost prezentate ca răspuns la cererea de proiecte, mm, se pare că nu erau suficiente de matură astfel încât să beneficieze de finanțare. Unele dintre propuneri, unii unele dintre propuneri nu aveau, nu respectau cerințele minime pentru a putea fi alese. Și de aceea există această schimbare de timp în implementarea componentei TIC și a energiei. Odată ce acestea vor fi implementate, vor exista progrese în ceea ce privește activitățile legate de internetul de mare viteză, în timp ce investițiile pentru energie, pentru energie vor fi întârziate pentru un timp. Dacă sunt întrebări specifice, pot încerca să răspund mai în detaliu. Vă mulțumesc! Domnul raportor, informațiile furnizate de către domnul Frezara, reprezentantul Comisiei, coroborează informațiile dumneavoastră? Da, așa este. Doream ca Comisia Europeană să se exprime pentru ca Comisia de Bugete să fie informată. Ce spune Comisia informată pentru a trece la vot? Da, se pare că așa este, deci putem trece la vot. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Al treilea transfer, domnule raportor general. E vorba de Uh, viramentul 10, 3 milioane 426 de mii 739 de euro pentru Școala Europeană de la Frankfurt. Uh, se pare că s-a uh, înregistrat o întârziere cu EIOPA în ce privește contribuția sa financiară la această școală europeană de la Frankfurt mai ales și Banca Centrală Europeană. Aș dori să știu uh, și rog și Comisia să ne explice care sunt uh, problemele care au apărut în această negociere cu Banca Centrală Europeană și cu agenția EIOPA. Și dacă aceste dificultăți vor fi surmontate și dacă da repede. Cu rate negative, spune președintele. Banca Centrală <laughs> se pare că nu mai are bani. Domnul Freza. Mersi, euh, Let me first... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a vă explica cum Până recent, cheltuielile pentru școlile europene apăreau în buget, mai ales în cazul unor organisme cum sunt Banca Centrală Europeană, care nu sunt finanțate din bugetul UE, au propriul buget. Cu expansiunea personalului din Banca Centrală Europeană, numărul de copii care mergeau la școala europeană din Frankfurt a crescut într-un mod semnificativ. Și ce vedem acum e o creștere în cheltuielile administrative pe secțiunea administrativă a Comisiei, pentru că școlile europene se află în secțiunea bugetului pentru Comisie. Și deși școala nu este specială pentru acești funcționari și totuși ea apare în bugetul UE. Am încercat să convingem Banca Centrală Europeană, dar și alte organisme să profite de această școală europeană și atunci ar trebui să fie împărțite și poverile și asta și pentru transparență în ceea ce privește costurile bugetare, de unde și-au origine aceste costuri, unde ar trebui să apară ele în buget. Avem acest personal al Băncii Centrale Europene, beneficiarii și de aceea trebuie să fie împărțită povara și atunci și Banca Centrală Europeană își aduce aportul la costurile legate de acești copii care merg la școală. Negocierile continuă de ceva vreme, nu au fost întotdeauna facile, nu a existat un mare grad de entuziasm pentru a schimba aranjamentele deja existente, însă cred că se înregistrează progrese. În alte agenții și organisme, cum ar fi la Luxemburg, unde Există o, o situație asemănătoare cu Banca Centrală Europeană, acolo avem deja niște rezultate. Oricum, pentru bugetul 2016, Comisia nu era sigură că negocierile vor fi încheiate la timp și de aceea a făcut această propunere ca suma corespunzătoare costurilor cu, șco- cu școlarizarea pentru Banca Centrală Europeană să apară aici, în rezervă, o rezervă care să fie folosită în cazul în care contribuția de la Banca Centrală Europeană nu ar fi sosit la timp. Regulamentul financiar care se pune în aplicare pentru școala europeană dispune că 10 12 din cheltuieli pentru școala europeană ar trebui să fie disponibile până în data de 15 iulie. Pentru un moment, Banca Centrală Europeană nu și-a adus contribuția încă, așa că avem o rezervă care corespunde la 40% din costurile relevante. Și de aceea Comisia a, a prezentat acest transfer, astfel încât școala europeană din Frankfurt să poată să își îndeplinească obligațiile pe care le are, le are față de personal, față de profesorii de acolo. Obiectivul e Următorul, situația e una tranzitorie. Din 2017 sperăm că această um, împărțire a poverilor va fi deja în vigoare și se va aplica și băncii centrale europene. Vă mulțumesc. Domnule raportor general, sunteți mulțumit de acest răspuns? Intervenție fără microfon din partea domnului. Vă propun să votăm pentru și așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, la chestiuni diverse, o să depun o altă întrebare sau o să pun o altă întrebare uh, cu privire la viramentele autonome ale Comisiei, alte viramente. Domnul președinte, eu aș avea o întrebare înainte de vot. Domnule Freza, în bugetul Uniunii Europene nu apar aceste încasări, ceea ce înseamnă că uh, ele sunt trecute direct la cheltuieli? Pentru Banca Centrală Europeană nu există venituri. Asta e problema. În cazul în care, dar când vor, vor fi încasări? Cererea de credite a Uniunii pentru bugetul europene va fi redusă în consecință. Cu alte cuvinte, suma care apare la bugetul europene e o sumă netă, un quantum, ă, se reduc ă, ă, încasările și ele apar direct la cheltuieri. E o, o, o logică puțin cam ciudată. Eh, da, se eh, buletează doar eh, sumele nete. Deci pentru contribuabilii europeni e doar soldul care apare la buget. Dar în documentul bugetar care însoțește bugetul se uh, eșalonează detaliat toate costurile. Mulțumesc, vom trece la vot. S-a deschis votul. Ne mai lipsește un vot. S-a închis votul, dacă tot nu sosește. 21 de voturi pentru, 2 voturi împotriva. Mulțumesc, domnule raportor general. Domnul raportor pentru celelalte secțiuni, domnule Deprez, ne propuneți câteva transferuri. Da, mulțumesc, domnule președinte. Trei transferuri. Primul, Curtea Europeană de Justiție. E vorba de o sumă de 1.800.000 de euro de la 1.200 uh, remunerații având în vedere eh, concedierile, având în vedere că doar șapte noi judecători și-au preluat funcția față de 12 care trebuiau să își preia funcția. Deci, eh, iată, trebuie să ne, să ne modificăm eh, bugetul. Avem uh, postul prestări externe în domeniul lingvistic. Un argument adus de către Curtea de Justiție care a dovedit că au crescut cheltuielile de traducere în ultimii ani. Și deci se prevede că în 2016 53.000 de pagini suplimentare vor trebui, pot trebui să fie traduse. Eu sunt pentru acest transfer. transfer. Al doilea transfer, Comitetul Economic și Social, 406.000 de euro uh, de la interpretare spre alte posturi, 2007 pentru contoare electrice în clădiri și pentru a înlocui Uh, încălzirea centrală electrică cu o uh, centrală pe gaz. Mi se pare foarte economic și foarte inteligent. Și postul 2656.000 de euro pentru studii care nu mi se par foarte pertinente, dar nu o să obiectez uh, la aceste studii. Deci, iată, vă propun să votăm pentru aceste două transferuri. Aș dori să votăm primele două și la ultimul aș avea câteva întrebări de pus. Deci votăm primele două uh, voturi, având în vedere sumele relative. Dacă nu sunt obiecții, nu e nevoie să votăm. Deci uh, presupun că comisia este pentru. Domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Uh, dovolte, aby som sa vyjadril týmto transfer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Mă exprim cu privire la aceste transferuri. Curtea Europeană de Justiție, da, e bine că se fac economii și e bine că aceste mijloace financiare vor fi folosite pentru alte scopuri, însă în cadrul CEJ se pornește de la premisa că e nevoie de servicii externe. De aceea sunt, au fost dați afară traducătorii interni, și astfel personal a scăzut cu 50%, iar acum au nevoie de traduceri externe. Cum vor merge lucrurile mai departe? Din, vor fi angajate alte, noi, per, alte persoane noi? Cum se va rezolva această situație? E o întrebare foarte importantă. Da, trebuie să sprijinim acest transfer, însă pe mine mă interesează viitorul. În al doilea rând, în legătură cu CESE, da, Bine, 500 de mii de euro economisiți cu interpretarea. Trebuie să fie scăzut consumul energetic prin aceste economisiri, da, putem doar să salutăm acest fapt. Însă și aici trebuie să spunem următoarele. Da, se vor face economii, în ceea ce privește interpretarea, dar am avea nevoie de mai multe informații. Sper că și pentru interpreți evoluția e una pozitivă. Iar trebuie să se țină cont de toate aceste informații în ceea ce privește alcătuirea bugetului pentru anii viitori. Apoi, al treilea transfer, SAE, Președintele intervine. Okay, okay, okay. Raportorul uh, dorește să pună câteva uh, întrebări în legătură cu al treilea. Acum votăm primele, am, ne-am ocupat de primele două transferuri, am notat observații, nu știu dacă domnul raportor dorește să intervină din nou, se pare că nu. Având în vedere sumele uh, neglijabile, nu trebuie să votăm. Deci Comisia de Bugete votează pentru aceste două transferuri. Dacă așa este, atunci, domnule raportor, Uh, spuneți-ne ceva despre Serviciul European de Acțiune Externă. Este vorba, domnule președinte și dragi colegi, de un transfer de 1.349.000 de euro de la uh, linia 2, chirii, spre 3 posturi bugetare, postul 2230, uh, rechizite și uh, birotică, aici n-am nicio obiecție. La postul 2233, operațiuni interinstituționale. Nu știu care este mecanismul, s-a cerut o majorare de 1.111 euro. Va trebui să fie plătite noi servicii furnizate de către Comisie pentru serviciul de acțiune externă. Uh, producția și livrarea unui nou tip de intrare în clădire și apoi misiuni. Nu știu dacă e o plată pentru serviciul de acțiune externă sau am înțeles eu greșit situația. Și apoi am anumite dubii în ce privește postul 2236, nu ni se cer decât 111.000 de euro, pentru că Serviciul de Acțiune Juridică are nevoie de consiliere din partea unor cabinete externe de avocați pentru a proteja instituția împotriva unui risc, risc se spune în document, de uh, prejudicii aduse instituției și situației sale financiare mi se pare ciudat că se cer 111.000 de euro pentru a proteja instituția împotriva unor riscuri. Cred că am avea nevoie de <laughs> bani în plus când riscul va fi dovedit. Această demonstrație nu mi se pare foarte convingătoare. Dar mm, e vorba de întrebări și m-ar interesa răspunsul la ele, de fapt. Domnule Freza, Oui, merci, monsieur le président. Donc, euh, je réponds concernant... O să răspund în ceea ce privește partea legată de aceste carduri de intrare în uh, clădire. Comisia trebuie să se ocupe de, uh, uh, de, de furnizarea lor. Comisia se va ocupa și pentru serviciul de acțiune externă și la fel uh, ofițerul de plăți de la comisie va gestiona și misiunile de personal ale Serviciului de Acțiune Externă. Încercăm să sporim eficacitatea. Sigur că asta va însemna o muncă în plus pentru comisie. Și sunt servicii furnizate pentru SEAS. Uh, și aici intervine un acord la nivel uh, de servicii, deci un acord administrativ între două instituții. Comisia facturează serviciile prestate pentru SAS. Și SAE-ul uh, spune că e un uh, mod mai eficient de a gestiona banii. Domnul raportor, am și o întrebare. Comisia a crescut tarifele pentru că dacă nu, totul ar fi putut fi prevăzut. Știam că va trebui să uh, se producă noi uh, badge-uri de intrare și de asemenea și misiunile vor crește. Deci uh, v-ați crescut tarifele sau s-a schimbat, schimbat ceva? Domnul Feza. Când am pregătit bugetul pentru anul 2016, acest acord nu era încă în vigoare și deci iată care sunt creditele. Nu putem vorbi de o majorare a creditelor în uh, bugetul SAS. E un transfer pentru comisie. Comisia a inclus uh, în buget misiunile și uh, badge sau cardurile de intrare în clădiri pentru personal. Dar nu a cerut credite pentru uh, badge și pentru gestiunea misiunilor personalului SAS. Viramentul care face obiectul uh, acum, obiectul cererii de astăzi, pe care nu l-am primit încă, deci bănuiesc că acoperă tocmai aceste costuri. Dar în orice caz ne cadrăm în plafonul pentru bugetul SAS pentru 2016. Poate ar fi bine să includem SAE-ul uh, în bugetul Uniunii Europene. Domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Ja by som ešte jednu dodatočnú otázku. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o întrebare după informațiile primite, vedem că există o nouă nevoie financiară și asta din cauza acestor birouri. Dacă e să ne uităm la chitanțe, acestea sunt mai înalte decât înainte. E ceea ce am aflat. Aceste costuri sunt mai mari decât cele ne așteptam și trebuie să plătim mai mult, dar așa, fără niciun fel de clarificare, nu înțeleg. Trebuie să înțelegem cum s-a ajuns în această situație. Ceea ce am spus în cazul Curții Europene de Justiție, am nevoie de un răspuns din partea Comisiei există mai puțin traducători interni și acum trebuie să se plătească mult mai mult pentru servicii externe. Situația se menține sau vor fi angajate noi persoane, persoane la traducere? Vreau o explicație. Oui, monsieur Manca, merci. Domnule Manca, mulțumesc pentru această întrebare. Eu sunt uh, director la bugete pentru Curtea de Justiție. De fapt, cu această reducere de personal nu am concediat juriști lingviști, dar nu uh, i-am putut uh, înlocui pe unii dintre juriști lingviști pentru că s-a impus această tăiere uh, bugetară tuturor instituțiilor, ceea ce a obligat Curtea de Justiție să își uh, Uh, schimbe politica, pentru că personalul de juriști lingviști a scăzut uh, și faptul că nu s-au creat noi posturi, pentru că suntem într-o uh, politică de austeritate bugetară în domeniul resurselor bugetare, bugetare deci ne-a obligat să ne schimbăm uh, Uh, să ne schimbăm activitatea pentru că volumul de uh, traduceri crește și trebuie să facem apel la servicii externe de traducere. Deci asistăm la o schimbare politică pe vremuri uh, aveam cam 25% dintre traduceri care uh, era tradus în exterior iar acum această, acest procent crește, deci uh, bugetul de traducători independenți a crescut. Și în 2015 am procedat la fel, am făcut un uh, virament suplimentar de 500.000 de euro. În acest an uh, volumul de traduceri este și mai mare și deci în bugetul 2017 va trebui prevăzut pentru traducători independenți un buget mai mare decât în acest an. Da. A, așa este, spune președintele cosmetizăm, ca să spunem așa, se respecte această regulă a tăierii bugetare de 5%, se spune că se fac economii bugetare, dar de fapt, în anumite cazuri, nu o să reluăm dezbaterea cu privire la agenții, domnule Gaier, dar uh, cam e, e cam aceeași idee aici. De fapt, nu e un exemplu de bună gestiune. Se respectă doar uh, un ordin uh, oficial și din pix uh, declarăm economii. Domnul raportor v-a pus o întrebare în legătură cu riscul posibil. Da, domnule președinte, e o întrebare, pentru că se cere o sporire a, a cheltuielilor juridice și a daunelor pentru a proteja instituția împotriva unui uh, risc posibil legat de reputa reputația sa. Aș dori să mi se spună în ce constă acest lucru. Cum se pot anticipa eventuale prejudicii? Se protejează instituția împotriva unui risc de prejudiciu al reputației sale mm, recunosc că mi se pare așa puțin cam ciudat, dar poate mi se explică. Domnule Freza, reputația comisiei. Vă reamintesc, e vorba de un uh, virament pentru serviciu de acțiune externă. E o instituție autonomă. Ideea este, președintele, spune președintele, să recuperăm bani de la SSAE. Va trebui să găsim uh, banii unde se află banii, deci va trebui să facem uh, transferuri de fapt. Care a fost justificarea prezentată? Nu, e altceva, îl întrerupe domnul Depre. Susținerea justific ă, în ceea ce privește sesizările de personal 232 ori, eu mă refer la 236 aici. Domnule raportor, doriți să amânăm pentru următoarea ședință? Domnul președinte, nu mă încăpățânez așa, uh, dar aș dori să mi se explice în ce constă această protecție împotriva riscului la adresa uh, imaginii. E o chestiune minoră până la urmă, dar e, e totuși ciudat domnul reprezentant al Comisiei, săptămâna aceasta o să vă trimit informații suplimentare în scris, în scris, pentru că nu vă pot da un răspuns acum pe loc. O să vă trimit răspunsul în scris. Intervenție fără microfon. Vă propun să votăm primele două transferuri. 2230-2233 uh, și apoi să amânăm 2236 uh, pe următoarea ședință. Nu trebuie să votăm având în vedere sumele în joc, și faptul că au un caracter relativ, deci vă propun să considerăm că primele două transferuri nu pot fi separate. Deci amânăm totul pe următoarea reuniune. Doamna Holmeier, politica imobiliară. Malta. C'est une question dont nous avions déjà eu l'occasion de am avut deja ocazia să ne întreținem asupra acest subiect. Vorbești de Malta. Să Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Niște informații scurte pentru colegi. EASO este extins foarte mult. În anul 2015 personalul era de o, o, 149 și se va ajunge la o, aproape 500 și ceva de membri ai personalului. Deci înseamnă o extindere foarte mare. Se ține cont de agenda pentru migrație, există un nou mandat pentru EASO și de aceea, bineînțeles, e nevoie de personaj suplimentar și, și pentru coordonarea personalului care lucrează în hotspot-uri. Din 2012, EASO are o clădire în portul Valeta, care a fost aleasă ca sediu. Portul uh, la Valeta este sediu ales pentru EASO. Înseamnă că ne putem gândi că s-ar putea să se mute și altundeva. Uh, dar s-a hotărât că acolo trebuie să aibă loc acest. Blocul A, sunt două blocuri în total, mm, suprafața blocului A este, această secțiune e ocupată de ASO, 95 de, me- de membri ai personalului sunt acolo, sunt 60 de birouri, restul sunt uh, săli de conferință. Din 2015 și blocul C, o clădire mai mică, cu o suprafață de 150, 1555 de metri pătrați, ocupată de niște birouri suplimentare, birouri mai mari și acolo trebuie să existe un centru de monitorizare și o cantină, dar și săli de conferință. EASO are acum peste 4.000 de metri pătrați de birouri acolo, costurile totale ale clădirilor, inclusiv leasingul, mentenanța, 1,158 milioane. Rata de leasing e de 149 conform EASO. Ca să fiu sinceră, nu știu, cred că poate fi mult mai mare, pentru că EASO a numărat și suprafețele verzi în acești metri pătrați și toate intrările, ieșirile, accesul la stradă și așa mai departe. Și la Valeta nu cred că e locul cel mai bun, pentru că acolo totul se modernizează, se reface. Din 2017 nevoie de noi mijloace financiare, va fi încă o clădire de peste 5.000 de metri pătrați, 250 de membri ai personalului vor trebui să intre aici, în aceste birouri, așa că crește numărul birourilor la 150 plus săli de conferență. Costurile pe metru pătrat zi, ne zice ASO că sunt de 185 de metri pătrați, dar uh, Trebuie să ne gândim că acest uh, preț e la 150 de metri pătrați, în alte cazuri 200 de metri pătrați, uh, euro pe metru pătrați, costurile totale pentru aceste noi clădiri, cu tot cu mentenanța și toate celelalte costurile, e de 1,67 1,679 milioane de euro, avem așa niște costuri totale de 2,8 milioane, 2,836 dacă ținem cont și de parcări și avem 34 de locuri suplimentare de parcare. Dar o parte din clădire apare, aparține de administrația malteză. Aceste locuri au fost până acum oricum în plus și mă întreb de ce trebuie să plătim atât de mulți bani pe an pe aceste locuri de parcare suplimentare. Uh, suntem la 2,9 milioane costuri anuale. Avantajul e bineînțeles că EASO deja are noi competențe și nu mai vin alte prețuri, alte costuri suplimentare asupra EASO. Credem că această nouă clădire va fi ceva mai profitabilă, însă nu mult mai uh, profitabilă pentru că toată lumea se mută, totul trebuie reamenajat. Le urez mult noroc, dar până la urmă tot sunt costuri de suportat. Guvernul maltez nu cere acum niciun fel de indexare, așa că acest lucru înseamnă că costurile cresc. Clădirile au fost astfel construite de la început, astfel încât să poată fi utilizate cândva complet de ASO. Eu cred că ar trebui să fim de acord Ce aș mai spune ca observație legat de aceste locuri de parcare, aceste locuri de parcare suplimentare? Eu aș propune să ne dăm acordul, dar să facem această observație. Cred că situația nu a devenit deosebit de dramatică. Și data viitoare aș, aș dori să primim cifrele corecte de la început, pentru că nu am avut toate informațiile complete și la început aveam cifrele greșite. Așa ceva nu trebuie să se întâmple în cazul unei agenții și de aceea cer comisiei să le spun agențiilor, da, EASO are acum foarte multă treabă, dar probabil Comisia ar trebui să ne ajute mai mult în ceea ce privește colectarea de date, cifrele. Știu că EASO acum nu se concentrează neapărat pe politica imobiliară acum, pentru că știm ce se întâmplă în Grecia și Italia. Am făcut această adăugare astfel încât lucrurile să meargă mai bine pe viitor, pentru că avem această diferență de 300 de mii în două săptămâni, ei bine, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Și de aceea ar trebui ca agențiile să ne fie mai de ajutor. În rest sunt de acord pentru că în rest nu, sau sau nu au avut loc schimbări foarte mari. Așadar, nu doriți să amânăm această decizie în așteptarea informațiilor suplimentare pe care le-ați cerut, dar pe care nu le-ați primit încă. Spuneți că putem trece la vot. Bun. Așa crede și Comisia. Restul membrilor sunt de acord, așadar vom trece la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Văd că nimeni. Așadar, decizia este luată și vom solicita asta cu ajutorul Comisiei să ne indice ce se întâmplă cu acest uh, costul pentru parcare. Da, poate ar putea să ne spună ceva, dar să nu rămână un punct de blocare pentru noi. Nu mă pot informa și în scris. Mă doar mă deranjează puțin. En effet, nous ferons une lettre de... Bun, vom redacta o scrisoare de protest vom reformula aceste cereri. Încă n-am încheiat, suntem la diverse. Aici, raportorul general are o întrebare pentru comisie privitoare la un virament autonom de 18 milioane de euro. Un transfer de 18 milioane de euro. Da, e vorba de un transfer, uh, un transfer care este legal, însă dacă acești bani sunt utilizați în mod discreționar, Asta ar duce la mai puțină transparență și Comisia ar putea fi tentată să introducă pe fereastră ce nu poate băga pe ușă. Vorbesc de un virament de 18 milioane de euro, un transfer de 18 milioane de euro pentru instrumentul de vecinătate de la instrumentul de vecinătate în prof, pentru instrumentul de preaderare, pentru a uh, alimenta facilitatea pentru refugiații în Turcia. Sigur, Comisia poate spune că noi am fost informați uh, că instrumentul de vecinătate urma să contribuie la facilitatea pentru refugiați. Dar niciodată nu s-a indicat vreo sumă precisă și niciodată nu ne-au spus că ar fi vorba de un transfer autonom. Cred că întotdeauna e bine ca lucrurile să se facă în mod legitim. Și anume prin implicarea Parlamentului. Ne reamintesc că acest transfer autonom e posibil datorită amendamentelor făcute la conciliere, adică transferurile autonome ar putea afecta poziția Parlamentului la acorduri. Oricum trebuie să avem o atitudine precaută și uh, să preîntâmpinăm uh, acest fenomen. Așadar, aș ruga Comisia să ne informeze în legătură cu aceste 18 milioane și să ne spună ce se întâmplă cu această facilitate pentru refugiații din Turcia. Și o a doua întrebare. Uh, dacă vor mai fi asemenea transferuri autonome pe viitor, cu sume importante uh, în viitor apropiat, în legătură cu criza refugiaților. Mulțumesc. Monsieur Preza. Mulțumesc domnul Preza. Euh, merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mm, sunt puțin lămurit. Aș reaminti că la concilierea bugetară pentru bugetul 2016, în noiembrie anul trecut, Comisia în fine, la vremea aceea se negocia facilitatea pentru Turcia, dar Comisia spusese încă de atunci că avea nevoie de fonduri uh, suplimentare, era vorba despre 500 de milioane la vremea aceea pentru această facilitate și atunci Comisia încă de atunci spusese clar că uh, era nevoie ca o parte din creditele suplimentare pentru instrumentul de vecinătate să fie utilizate pentru facilitatea pentru refugiați din Turcia. Și pe data de 10 decembrie 2015 uh, s-a făcut o prezentare în fața Comisiei noastre și Comisia la acea dată a distribuit un tabel cu repartizarea sursei de finanțare a celor 500 de milioane pe care uh, Comisia a uh, Uh, propus, le-a propus ca sumă finanțată de la bugetul european. Eu voi distribui <clears throat> exact același tabel și acolo se vedea că era vorba de 18 milioane care trebuia să provină de la instrumentul de vecinătate și 37 de milioane de la instrumentul de preaderare. Deci, Comisia și-a dorit să uh, se cheltuiască acești bani uh, pentru cheltuielile cu refugiații din Turcia, cu instrumentul de vecinătate. Acolo nu erau uh, eligibile aceste cheltuieli pentru Turcia, deci s-a transferat suma la instrumentul de preaderare. Deci Comisia spune că a fost transparentă încă de la început. Deci a spus că instrumentul de vecinătate trebuie să participe, să-și aducă contribuția la finanțarea unei părți, măcar a facilității pentru refugiații din Turcia. Și s-a indicat clar că banii vor veni de la instrumentul de vecinătate, deci acest transfer autonom se face în, în interiorul limitei de 10% prevăzută la articolul 6 al, articol, al regulamentului financiar, și lucrurile s-au făcut uh, uh, complet legal, n-am dorit să ascundem nimic, uh, am spus deja ce vom face încă de anul trecut. Însă iau notă de spusele dumneavoastră. Și acum ca să răspund la cealaltă întrebare, dacă se prevede a se face alte transferuri, pentru moment nu. Uh, am putea vorbi de 150 de milioane prevăzute la bugetul 2016, care au fost deja identificați, ceea ce uh, înseamnă că vor proveni de la vecinătate, acolo nu vor mai exista, sau cel puțin nu mai sunt prevăzute în următoarea perioadă, alte transferuri. Mulțumesc pentru atenție. Președinte, nu, n-am spus că nu e legal. Pardon, domnul Fernandez, nu am spus că nu e legal. E, e perfect legal. Am spus și că am fost informați. Să nu ne s-a spus că va fi vorba de un transfer autonom. Sigur, regulamentul vă oferă posibilitatea să utilizați până la 10% transferuri autonome, însă se poate face un transfer autonom de 9% astăzi. Faci o lună un transfer la nivelul de 9%, următoarea lună 9%, ceea ce înseamnă că nu ar fi implicată autoritatea bugetară. Uh, intervenția mea are un scop și anume Parlamentul trebuie să fie implicat la maximum în orice fel de transfer care are loc și să evităm totuși pe cât posibil transferurile autonome. Președintele, oricum eu cred că vicepreședinta Gheorgheva și asumase acest angajament. Bun. Deci domnul raportor general dorește ca Parlamentul, dacă se întâmplă așa ceva, să fie informat în prealabil. Uh, mai era un punct la care doream să mă opresc, să solicit Comisiei să precizeze care sunt implicațiile bugetare ale comunicării din 7 iunie privitoare la un nou cadru de parteneriat cu țările terțe în cadrul agendei europene în domeniul migrației. Domnul Timmermans în plenară a anunțat 8 miliarde pentru asistența pentru țări terțe într-un prim moment. 3 miliarde 600 de miliarde de la Trust Funds, apoi angajamente de la conferința de la Londra, 2 miliarde 400 de milioane, apoi asistența macrofinanciară, 1 miliard, și o sumă de 4 miliarde 400 de milioane ajutoare pentru țările prioritare. Comisia ar putea oare să clarifice uh, cum anume sunt defalcate aceste sume, care sunt exact sumele, pe ce perioade vor fi luate aceste măsuri, dacă cumva sunt suprapuneri și apoi, acești 8 milioane, acești, aceste 8 miliarde, e vorba acolo de uh, solicitări de credite noi sau e vorba doar de o, de, a, de o combinație a unor credite care deja sunt prevăzute și deja uh, au fost anunțate? Și apoi, Comisia poate ar uh, putea cu aceeași ocazie să ne spună și ce se întâmplă cu planul de investiții externe pentru Africa pe modelul uh, fondului Juncker. Doamna Mogherini a făcut o declarație în acest sens chiar săptămâna trecută cu o garanție europeană de 3 miliarde și 100 de milioane. Oare poate Comisia să ne ofere informații în acest sens? Oare va exista o propunere de lege și dacă da, când și sub ce formă va veni? asta sunt uh, niște subiecte pentru revizuirea următatea mandatului, doamna Toma și domnul Olbricht. Cum anume uh, se leagă acest plan de investiții de procedura bugetară 2017, deci legătura între proiectul de buget 2017 și pregătirea revizuirii cadrului financiar multianual? Domnule Freza, vă rog. Avez-vous des éléments pour nous éclairer? Ne puteți lămuri? Mulțumesc, domnule președinte. Să încerc să vă ofer aceste elemente, eh, să încerc de deci, să răspund întrebărilor dumneavoastră. Așadar, în ce privește cele aproape 8 miliarde menționate în comunicarea privitoare la acordurile de parteneriat cu țările din Africa și din vecinătatea europeană, sumele Într-adevăr, uh, includ surse de finanțare provenite de la Fondul de Dezvoltare, Fondul European de Dezvoltare, deci surse de la bugetul Uniunii, care uh, trec într-adevăr prin intermediul unor trust funds, plus promisiunile care au fost făcute la conferința de la Londra, apoi eh, asistența macrofinanciară, la fel, cu o sumă totală de aproape 8 miliarde. Vorbim momentan pentru, de o perioadă de 8 ani și apoi pentru trust funds. Avem sume eh, de asemenea pe care statele membre ar trebui să le verse la înălțimea contribuțiilor provenite de la bugetul Uniunii sau de la Fondul European de Dezvoltare. Deci, asta ar fi în ce privește cele 8 miliarde. Apoi, în ce privește profilul necesităților, eh, bine, asta sigur va depinde de cât de rapid se fac progrese în acordurile de parteneriat cu țările prioritare care au fost identificate în comunicare. Și, sigur, depinde și de forma, mixului de instrumente care va fi adoptat, va fi poate vorba de subvenții sau împrumuturi. Ce privește planul de investiții, după cum s-a anunțat, ideea ar fi ca până luna septembrie Comisia să facă propuneri mai specifice. Ideea ar fi să existe posibilitatea să se creeze condițiile pentru investiții private în plus față de ajutorul sub diferite forme de asistență publică pentru țările Africii și din vecinătate ca să încercăm să eliminăm de la rădăcină cauzele care împing oamenii să migreze din țările de origine spre Europa. Aici sigur că ar fi un rol de jucat în ce privește sursele de finanțare la nivel european, este un rol și pentru statele membre, cu ajutoarele bilaterale, ar putea fi un rol de jucat și pentru agențiile de dezvoltare, și anumite agenții de credit, uh, instituții financiare pentru dezvoltare, fie cu caracter internațional, fie cu caracter național. Și deci vom încerca să punem în legătură toate aceste elemente pe care vi le-am evocat aici. Așadar, deci în ce privește uh, crearea unei platforme de investiții, da, uh, asta va interveni cândva în viitor, dar pentru un moment nu dispune suficiente informații pentru a dezvolta mai mult acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Puței. Mulțumesc, domnule Freza, pentru toate aceste precizări. Mais, euh, peut-être pourrez-vous, euh, s'agissant de la... Acum, când e vorba de prima întrebare cu cele 8 miliarde Cum, cum se ajunge la suma asta de 8 miliarde? Deci în ce perioadă de timp? Cum anume sunt afectate uh, aceste sume uh, pe fiecare an în parte? Dacă ne puteți să trimite aceste lucruri, uh, aceste informații, pentru care vă mulțumesc încă de pe acum. Dacă cineva mai are Ă, ceva de spus la diverse, se pare că nu, așadar ă, vom putea închide, încheia această reuniune. Vă mulțumim pentru participare, la revedere!